Bună ziua și mulțumesc că sunteți aici. Eu voi prezida sesiunea din acest uh, după amiază. Trecem la uh, punctele care ne-au mai rămas pe ordinea de zi și apoi vom avea audierea privitoare la codul vizelor și vizele umanitare. Dar, uh, în primul rând, dăm cuvântul interpreților care au un mesaj pentru noi toți, pentru că e vorba de o grevă și uh, au un mesaj în acest sens, și anume, uh, din partea interpreților vă spunem că de 36 de zile menținem uh, sau uh, ducem acțiuni de protest împotriva condițiilor de muncă impuse de administrația Parlamentului Interpreților și nu vom uh, lucra decât până la ora stabilită în program 18.30. Mulțumim interpreților, spune președintele, suntem alături de voi în uh, revendicările voastre și vă mulțumim pentru munca voastră și vom încerca și noi să terminăm uh, exact la timp, să fim punctuali. Avem trei ore și jumătate la dispoziție în, uh, pentru sesiunea de după amiază, deci haideți să începem cu primul punct uh, de pe ordinea de zi de această după amiază. E vorba de decizia de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noilor substanțe psihoactive. Nu voi intra în detalii. Da, sunt aceste substanțe psihoactive cu o denumire complicată, dar le puteți găsi în scris uh, în titlul acestui punct de pe ordinea de zi, dar uh, E vorba de un proiect de, de decizie de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive uh, unor măsuri de control. Raportorul este colegul nostru, domnul Scripec, și dăm cuvântul și apoi vor avea cuvântul raportorii din umbră, dacă doresc să spună ceva, dar mai întâi, sigur, raportorul. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Security of European citizens is a vital task of our institutions and da, uh, instituțiile și agențiile europene trebuie să protejeze cetățenii europeni uh, de la controlele de frontieră Mandatul nostru este să protejăm cetățenii de amenințările interne și externe și e șocant uh, să aflăm că cetățenii europeni uh, mor uh, de pe urma amenințărilor care le vin prin poștă, pentru că e vorba de niște substanțe pe care le poți comanda și îți pot fi livrate prin poștă. Uh, nu doar de către rude, ci și alte persoane. Și sunt uh, bande de infractori care trimit uh, asemenea substanțe din țări terțe către Uniunea Europeană. Legislația noastră prevede cooperarea pentru aceste pentru aplicarea unor măsuri de control în, privința noilor substanțe psihoactive care sunt comercializate în Uniunea Europeană Cadrul este o legislație din 2008 uh, și acolo se prevede o listă uh, din ce în ce mai lungă de substanțe care se tot adaugă. E vorba de partajarea de date între statele membre pentru interdicția acestor substanțe în uh, toată Uniunea Europeană. E o problemă cu aceste substanțe, cu Uh, o substanță care este responsabilă pentru multe decese în europeană. Sunt vorba, e vorba astăzi de două substanțe psihoactive care au omorât uh, mai mult de 65 de cetățeni europeni din, doar din iunie 2017 și până acum, mai ales în Suedia. Acolo s-au răspândit mai mult aceste substanțe psihoactive, N-fenil, N, în fine, au uh, nume Uh, ca heroină sintetică sau metoxină care atrag pe tineri și adesea utilizatorii nu cunosc potențialul negativ al acestor droguri și unele sunt de 50 de ori mai puternice decât opiul. Și prima doză câteodată e și ultima pentru că duce la depresie respiratorie, uh, și vă puteți imagina o persoană care uh, ia acest drog și în doar câteva minute decedează. Of a deep secret. With this excellent work of... Dar uh, Agenția Europeană pentru Medicamente a făcut o treabă foarte bună. De asemenea, Centrul European pentru Monitorizare, eh, pentru uh, monitorizarea drogurilor și Uh, iată că putem fi vigilenți uh, cu aceste droguri care vin uh, în cutia poștală, uneori au utilizare medicală sau veterinară și sunt utilizate ilegal Ehm, și mai ales tinerii cad victimele acestor droguri și mă mândresc cu faptul că sunt raportor pe un dosar așa de important. Mulțumesc colegilor pentru munca lor eh, ca să controlăm aceste noi substanțe psihoactive. E important să eh, acționăm rapid ca să nu mai moară nimeni, așa că aștept eh, cu interes să terminăm munca pe acest dosar chiar în luna asta și să votăm în septembrie la plenară. Și uh, vă urez succes și ne urez succes în muncă uh, pe acest dosar și vă mulțumesc că mi-a dat ascultare. Intervenția președintelui, dar fără microfon. I thank the rapporteur. Da, președintele, mulțumim raportorului pentru prezentare, iar acum, ca de obicei, uh, raportorii din umbră au cuvântul. Dacă doresc, desigur. Vă rog, să vedem dacă se scrie cineva la cuvânt. În ordinea obișnuită, mai întâi uh, grupul PPE, dacă e cineva aici. The room, as I see. Not the case. Nu, se pare că nu este cazul. Doamna Ana Head. Doamna Ana Head, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu ce a spus raportorul și îl susțin. După cum spunea, e vorba de două substanțe psihoactive foarte periculoase. Raportorul a prezentat situația în amănunțime, așa că nu voi repeta ceea ce s-a spus deja, ci vreau doar să spun că aceste două substanțe uh, au cauzat uh, un număr important de decese Haideți să vedem, este N-fenil N și 2-metoxi-N-fenil N. Uh, iată, au fost 77 de decese și Asta se întâmplă că când aceste uh, substanțe sunt uh, administrate prin intermediul unor spray-uri nazale și e un risc ridicat de supradoză chiar a fost un caz de, al unui copil mic care uh, a uh, subtilizat, din păcate, un spray nazal uh, de la părinții săi și, din păcate, a murit copilul. Uh. și altă substanță a cauzat 13 decese. Deci, la fel ca raportorul, eu sper să putem uh, trece rapid acest dosar prin uh, comisia noastră și să votăm în septembrie plenară ca să combatem cât mai eficient aceste substanțe. O intervenție fără microfon din partea președintelui. Anyone else willing to step in? I don't... Bun, dacă mai dorește cine, mai te paga sau două, nu știu dacă vrea să ia cuvântul, Martina Anderson, nu știu cine mai dorește să vorbească. Dacă nu mai dorește nimeni, atunci ne oprim aici cu acest punct și anunț doar că termenul pentru depunerea amendamentelor este pe 16 iulie, la orele 16. Bun, comisia dorește să ia cuvântul? Bun, mulțumesc. Se pare că nu. Și acum trecem, iată, la timp a sosit colegul, urmează uh, discutarea uh, misiunii Libe în Cipru, care a avut loc uh, din 3 până în 5 aprilie 2018 și ni se va face o prezentare a proiectului de raport în urma misiunii. Eu voi face această prezentare, de fapt, pentru că eu am fost președintele acestei delegații în Cipru. Acum avem 15 minute la dispoziție pentru discutarea acestui punct, dar e vorba doar de a vă împărtăși câteva informații în legătură cu respectiva misiune în Cipru, care s-a desfășurat la începutul aprilie cu scopul de a strânge informații în ce privește ultimele evenimente și lucrări ale Comisiei pentru persoanele dispărute din Cipru. Este un organ uh, de anchetă uh, ființat sub egida ONU ca să analizeze cazuri de persoane date dispărute în evenimentele din 73-74, 74 mai ales, când uh, o parte a insulei a fost uh, ocupată uh, și delegația și-a dorit să evalueze progresele făcute în procesul de identificare a acestor persoane și să analizeze perspectivele pentru viitorul apropiat, eventual și un calendar în vederea recuperării, măcar majorității celor dispăruți și, de asemenea, nivelul de cooperare al autorităților implicate la fața locului, încă de la demararea proiectului, care este finanțat mai ales de Uniunea Europeană. Deci dați-mi voie să vă prezint uh, principalele elemente ale proiectului de raport pe care vi l-am uh, distribuit. Primul punct, trebuie să pornim de la faptul că în 18 uh, iunie 2008 am adoptat o rezoluție, deci, uh, iată, de acum 10 ani, Comisia Libe a cerut să a cerut Parlamentul European să, să se ocupe de chestiunea persoanelor dispărute din Cipru și să ia toate măsurile necesare ca să încerce să convingă toate părțile implicate să aibă o contribuție sinceră și activă la acest efort și la anchetele ca să se descopere soarta problemelor dispărute. Apoi am uh, avut o declarație, am dat o declarație în iunie 2011 în legătură cu lucrările acestei comisii pentru persoane dispărute în Cipru, am adoptat și o rezoluție în februarie 2015 în actuala legislatură în care am uh, evaluat uh, lucrările, descoperirea de uh, grob comune în zona ocupată a Ciprului, sate fără locuitori și am insistat că trebuie să continue munca de a identifica persoane dispărute. Și în 2016, subsemnatul a fost numit ca raportor permanent în această chestiune, motiv pentru care Am uh, stabilit uh, să se deplaseze o delegație în Cipru, delegație din partea Comisiei Libe, pentru a evalua progresele făcute la fața locului și nivelul de cooperare între autorități. Și în acest scop am bifat toate punctele de pe agenda și program, toate punctele din programul de lucru pentru delegație. Deci, începând cu 3 aprilie până în 4 aprilie, de la ora 9 până la orele 2, 22. Deci, practic, am utilizat la maxim cele câteva zile de lucru, am avut reuniuni cu reprezentantul special și șeful forței de menținere a păcii a ONU în Cipru, doamna Elizabeth Spear Apoi ne-am întâlnit uh, cu domnul Paul Arni, care însoțea pe doamna Spehar și este membru al Comisiei pentru Persoane Dispărute în Cipru, numit de Organizația Națiunilor Unite. Mi s-a făcut o scurtă prezentare în legătură cu contextul, mandatul și sarcinile curente ale acestei uh, misiuni ONU de menținere a păcii în Cipru pentru a preveni uh, luptele între comunitatea ciprioților greci și cea ciprioților turci. Ni s-a prezentat uh, originea conflictului, rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate, ONU și evenimentele care au urmat, dar uh, mai ales ni s-a vorbit despre punctele precise ale mandatului eh, care eh, sunt preocupate și la ora actuală și anume indicații în legătură cu bugetul acestei eh, comisii care actualmente este de 3 milioane de euro, din care 2,6 milioane provenite direct de la bugetul european și membrii delegației au pus întrebări în legătură cu accesul la zona militarizată, așa numită zonă cu acces restrâns. Eh, ni s-a răspuns că încă asta deja nu mai este o problemă. În 51 de cazuri a fost permis accesul. Eh, s-a permis accesul la arhive. Eh, Comisia pentru persoane dispărute, sigur, așteaptă mai mult din partea autorităților turce în viitorul apropiat Apoi ne-am întâlnit cu membrii acestei comisii pentru persoane dispărute, cu doamna Gruden Plumer Cuciuc, care este eh, membru din partea ciprioților turci, domnul Nestoras Nestoros, membru din partea ciprioților greci și din nou domnul Polo Iani, eh, membru din partea ONU al acestei comisii. Și am avut discuții uh, pe teme cum ar fi munca, exhumarea, identificarea, returnarea rămășiților persoanelor declarate dispărute. S-a subliniat că mm, acesta este singurul proiect comun instituționalizat din Cipru. Și comunitatea ciprioților turci și comunitatea ciprioților greci au însărcinat comisia să se ocupe de această operațiune umanitară Doamna Cuciuc a informat membrii delegației că până la 31 martie 2018 au avut loc 1218 exhumări și s-au identificat rămășițile 868 de persoane. Domnul Nestoros a semnalat constrângerile la care este supusă activitatea Comisiei pentru Persoane Dispărute, timpul fiind un aspect foarte important al uh, operațiunilor lor, pentru că familiile uh, subliniază acest aspect că trebuie identificate cât mai rapid uh, rămășițele acestor persoane, s-a explicat că trebuie să restaurăm uh, încrederea între cele două comunități și este important sprijinul bugetar al uh, UE. Doamna Cuciuc ne-a spus că nu există o limită de timp pentru proiect și cei trei membri au subliniat că Comisia uh, trebuie să respecte un mandat, inclusiv o listă a persoanelor dispărute care a fost stabilită la nivel politic și Uh, comisia nu are competența de a stabili cauza decesului persoanelor dispărute. Apoi am vizitat laboratorul de antropologie al uh, Comisiei pentru persoane dispărute. Am uh, adus un omagiu mm, cercetătorilor și oamenilor de știință implicați. Apoi, la nivel parlamentar, am vizitat uh, adunarea parlamentară și ne-am întâlnit cu uh, domnul Demetrie Siluris, președintele Camerei Reprezentanților și cu doamna Evie Hagigiani uh, și cu doamna Kevi Cutra Cucuma, președinta Comisiei Permanente pentru Refugiați, persoane în enclave, persoane dispărute. Am, ni s-a prezentat dimensiunea politică și parlamentară a întregii operațiuni și, de asemenea, așteptările uh, la susținere din partea Uniunii Europene, susținere care să fie menținută până când Comisia își îndeplinește misiunea. Ne-am întâlnit, de asemenea, cu domnul Fotis Fotiu, comisar prezidențial pe probleme umanitare. Și în această întâlnire am discutat uh, munca, activitatea Comisiei pentru Persoane Dispărute, mi s-a spus că e uh, vorba de cel mai tragic conflict din uh, istoria Ciprului. S-a subliniat că după 44 de ani, uh, multe familii încă nu știu ce s-a întâmplat cu apropiații lor și așteaptă încheierea lucrărilor comisiei. Și domnul Fotiu s-a referit și la nevoia de a obține acces uh, la arhivele uh, comunității turcilor din Cipru și uh, să se mm, permită accesul la rămășițele persoanelor dispărute. Apoi, comisarul prezidențial s-a referit de asemenea la hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 10 uh, mai 2001 și la nerespectarea acestea de către Turcia și precum și la situația persoanelor aflate în enclave din peninsula Carpas. Apoi ne-am întâlnit cu rudele persoanelor dispărute și din partea comunității grecilor și din partea comunității turcilor din Cipru și sigur că a fost o întâlnire emoționantă. Am adus un omagiu acestor persoane dispărute, am dat ascultare membrilor familiilor lor, ni s-a expus uh, nevoia de a păstra dimensiunea umanitară a acestei chestiuni și a evita o politizare a ei Toată lumea uh, care a participat la discuție a subliniat uh, durerea familiilor, uh, indiferent de mm, comunitatea din care fac parte aceste familii și sigur că am auzit, am ascultat mărturii, ne s-au împărtășit experiențe personale în ce privește monitorizarea muncii acesteia de exhumare, identificare și așteptările de a se încheia această muncă și am mai avut încă o uh, întâlnire cu ultima întâlnire a zilei și anume cu Asociația Comună a Rudelor Persoanelor Dispărute și Victimelor de Război, numită Împreună Putem, reprezentată de domnul Cristos Seftimiu, doamna Serviul Uludar și doamna Cristina Pavlu Solomi Pația. În concluzie, delegația ar dori să recunoască că problema persoanelor dispărute în situații post-conflict este un element foarte important în procesele de tranziție politică, juridică și socială prin care trebuie să treacă și a trebuit să treacă multe țări europene. Rudele persoanelor dispărute au dreptul de a fi informate cu privire la soarta și la locul în care se află rudele lor apropiate. Familiile persoanelor dispărute și ale victimelor dispariților forțate și nevoile acestora trebuie să reprezinte punctul central al tuturor acțiunilor referitoare la aceste probleme. Pentru a favoriza reconcilierea în cadrul acestor societăți. Parlamentul European a urmărit în mod activ și a fost implicat în situația din Cipru și în final, am dorit să spunem că sprijinim activitățile Comisiei pentru Persoane Dispărute, recunoaștem rolul pe care îl joacă această comisie în perioada după conflict pentru promovarea adevărului, a aducerii aminte, a reconcilierii. Invităm Comisia Europeană să aloce în continuare acestei comisii resurse suficiente, subliniere suficiente, pentru a-i permite să-și ducă la îndeplinire importantul său mandat, Invităm guvernul Turciei și guvernul Ciprului să sprijine în continuare activitățile comisiei respective, să-și intensifice eforturile depuse pentru găsirea persoanelor care încă figurează pe listă ca dispărute și să se asigure că toate informațiile care ar putea facilita misiunea pentru uh, persoane dispărute să fie puse nestingerit la dispoziția Comisiei. Invităm Guvernul Turciei, Guvernul Ciprului și ONU să acorde Comisiei acces la informațiile din arhivele lor. Deci delegația subliniază faptul că dreptul de a cunoaște soarta rudelor dispărute este un drept fundamental al familiilor și uh, trebuie garantat. Și în final reafirmăm că mm, chestiunea principală e problema umanitară. E o problemă umanitară a persoanelor dispărute în Cipru și nu trebuie să fie legată sau influențată de orice alte considerații politice sau uh, de negocierile în curs și care vor fi luate după pauza de vară. Uh, pentru că uh, problema centrală e reconcilierea și reunificarea în final a insulei. Și Parlamentul European își dorește acest lucru. Cam asta ar fi, în sinteză, proiectul de raport pe care l-am elaborat. Dacă aveți comentariu, da, sau mă rog, comentarii, sunt binevenite. Da, domnule Mavridis, că ați participat și dumneavoastră la această delegație. Așadar, Sigur că vă voi da cuvântul. Dumneavoastră ați ridicat primul mâna, vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi servi de limba maternă. Vizita acestei delegații în Cipru și contactele pe care această deplasare le-a permis au constituit un pas important în uh, legătură cu uh, încercarea de rezolvare a unei probleme umanitare. Trebuie să mulțumim delegațiilor, uh, delegației care s-a deplasat în Cipru, dar și colegului nostru, domnul Angelakis, care este raportor. Înțeleg nevoia de uh, tratare a problematicii cu echilibru, să încercăm să ne detașăm de interesele politice care sunt legate de uh, situația din Cipru. Eu am o opinie clară cine este ă, victimă și cine agresor în această chestiune, dar vreau să fac abstracție de aceste opinii politice. Este de fapt o ă, luptă ă, cu timpul trebuie să acționăm cât mai repede cu putință. Fiecare zi care trece poate să ducă la uh, noi decese. Pierdem informații uh, foarte importante legate de încercarea de a găsi persoanele dispărute, de a le identifica. Eu cred că uh, trebuie să aflăm adevărul și asta ar putea să ducă până la urmă la o conciliere. Trebuie să fac uh, următoarea observație. Există niște fapte care sunt acceptate de ambele părți. Există uh, și realități specifice statului de drept. Dar este clar că Turcia este mânată de uh, anumite interese. Există și o hotărâre a Curții Europene de Justiție care îndeamnă Turcia să colaboreze cu uh, autoritățile. Eu sunt de părere că ceea ce uh, întreprindem noi este o chestiune strict umanitară și de aceea să nu urmărim interese politice. Mulțumesc pentru atenție. Da, eh, trebuie să vă spun că eh, vom mai avea de discutat un subiect înainte de audiera de la orele 15.30. Deci aș aprecia dacă veți avea intervenții scurte de un minut și jumătate pentru a putea respecta până la urmă eh, și timpul pe care ni l-am propus și să nu călcăm drepturile interpreților pentru că ei uh, vor uh, opri uh, microfonul la ora 18.30. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, în legătură cu acest raport aș vrea să spun câteva cuvinte. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru uh, maniera echilibrată în care ați uh, analizat lucrurile, pentru că această misiune a fost foarte interesantă și sunt uh, convins că uh, vom putea avea o contribuție în pacificarea între nordul și sudul Ciprului eu cred că soluția va fi uh, de importanță esențială. Noi uh, nu dorim să eliminăm urmările uh, masacrelor care au avut loc. Trebuie să ajungem până la urmă la un consens, la o soluții care să fie acceptabile de ambele părți. Acestea, uh, aceasta ar fi esențial pentru a rezolva uh, problema. Am uh, avut ocazia deci să vizităm Ciprul și eu cred că vom putea contribui la unificarea Ciprului. Dai dau cuvântul și domnului Adamopoulos, care de asemenea a fost membru al delegației. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Am atins obiectivul misiunii noastre în procent de 100% și mulțumesc colegilor și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați condus această misiune și ați îndeplinit uh, corect această sarcină. Ne-am confruntat cu o tragedie umană și ea durează deja de câțiva ani. Această tragedie umană nu trebuie să fie politizată. Trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă acolo prin uh, o abordare umanistă. Și vă mulțumesc pentru că ați elaborat un raport imparțial. Domnul Cristoforu, de asemenea, uh, a fost membru al acestei delegații. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc dumneavoastră și poporului cipriot pentru uh, această uh, deplasare. Cred că uh, a fost o misiune umanitară pe care ne-am asumat-o să încercăm să rezolvăm problema persoanelor dispărute o tragedie care s-a produs în Cipru în urma uh, atacului Turciei din 1974 și a ocupării uh, ilegale care a continuat. Familiile trebuie să uh, afle ce s-a întâmplat uh, cu uh, rudele uh, sale și um, arhivele uh, trebuie din acest punct de vedere să se deschidă, să avem acces uh, informațiile legate de persoanele dispărute nu trebuie să rămână sub cheie. Trebuie să se schimbe această atitudine a Turciei, uh, pentru că această chestiune umanitară, după 44 de ani, merită să fie uh, rezolvată și sper ca acum uh, încercările de identificare a celor dispăruți uh, să poată să fie urgentate. Contribuția Uniunii Europene este foarte importantă pentru ca toate aceste cazuri să fie elucidate. Este important pentru Uniunea Europeană să se afle în uh, prima linie a celor care încearcă să uh, elucideze aceste probleme și uh, eforturile trebuie să fie făcute atât în nordul cât și în sudul Ciprului. Noi am făcut tot ce a stat în puterea noastră pentru a putea obține progrese. Dar Acum este cazul ca și Turcia să acționeze și după 44 de ani să își deschidă arhivele. Mulțumesc tot în legătură cu această chestiune. Doriți doriți să interveniți, uh, domnul uh, Cristogonos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Um, anul 1974, în care Turcia a um, atacat Ciprul, um, a însemnat până la urmă un atac la ideea umanitară și până la urmă în continuare, nordul insulei rămâne ocupat. În același timp, uh, uh, au lipsit uh, acțiunile care să protejeze statul de drept. Este important acum ca Turcia să contribuie la aflarea adevărului, pentru că știm că Uh, au existat execuții barbare comise de către armata turcă și de către uh, grupuri paramilitare. Eu cred că uh, Uniunea Europeană trebuie să acuze această atitudine a Turciei. Nu se poate ajunge la conciliere între popoare dacă nu ne ghidăm după adevărul istoric. Numai el poate să ducă la o conciliere. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, în calitate de raportor și președintele acestei delegații. Vă mulțumesc pentru dorința dumneavoastră de a coopera și pentru că ați uh, încercat să um, rămâneți uh, axați pe um, latura umanitară a acestei misiuni. Uh, trebuie să găsim rămășițele pământești ale celor executați și uh, există și un efort financiar uh, făcut de comisie pentru ca această sarcină să fie dusă la îndeplinire. Uh, s-a spus că de multă vreme am încercat să ă, obținem acces și în zonele militare în care existau restricții de acces în zona comunității ă, cipriote turce și ă, s-au făcut acum progrese, că au existat o serie de exhumări, au fost multe schelete până la urmă identificate și uh, sperăm ca uh, numărul familiilor care în urma acestei misiuni uh, și-au găsit consolare um, a crescut. Aș afirma în final că îmi doresc ca acest exemplu să poată fi folosit și în alte cazuri legate de uh, istoria recentă a conflictelor uh, de pe teritoriul european, pentru ca cei care au fost victime, persoanele care au dispărut uh, să fie găsite să fie un început în efortul de um, a um, găsi uh, persoanele care au dispărut în uh, momente tulburi ale istoriei, pentru că și în țara mea, în Spania, uh, au existat etape sângeroase în uh, anii 30 ai secolului 20 un război civil în care sute de mii de oameni au dispărut. Dar nu a existat uh, o asemenea abordare ca cea uh, pe care uh, am demonstrat-o acum, în care comunitățile au răspuns la solicitarea familiilor de a afla informații și de a fi uh, tratate de către autorități cu loialitate și uh, acest demers a fost susținut pe deplin de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a bugetat acest demers până la urmă printr-o finanțare corespunzătoare și uh, va trebui și după vacanța de vară să beneficiem de concluziile acestui demers. Sigur, va trebui să existe o rezoluție în această chestiune, dar noi suntem angajați să monitorizăm uh, activitatea acestei comisii pentru aflarea adevărului și uh, găsirea persoanelor dispărute acestea fiind zise, aș trece la punctul următor de pe ordinea de zi, care este de natură bugetară și anume ne propunem să discutăm raportul privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile, iar raportorul nostru în această problemă va face o prezentare și după aceea vor interveni raportorii din umbră. Raportor este domnul Ogonos, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se află într-un moment critic în ceea ce privește evoluția proiectului european. Creșterea presiunii migratorii în Mediterana, în, alături de reducerea protecției drepturilor fundamentale, reprezintă provocări semnificative pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Aceste provocări uh, trebuie să-și găsească niște soluții bazate pe cooperare, menite să consolideze principiile și valorile de bază ale Uniunii Europene și să demonstreze solidaritate și sprijin pentru justiție, integritate și coeziune în UE o Uniune Europeană funcțională de justiție și libertate este o precondiție pentru a combate criminalitatea și corupția și pentru a asigura securitatea și o implementare adecvată a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Drept urmare, nivelul resurselor financiare furnizate pentru acest domeniu din bugetul european în uh, perioada următoare Uh, va fi pe deplin bugetate. Comisia va stabili un mecanism permanent și sustenabil pentru finanțarea acțiunilor de migrație și securitate. În, acest, în această privință, creșterea cu aproape 7% a creditelor de angajament pentru capitolul 3, securitate și cetățenie, în 2019, reprezintă un pas în direcția bună, în direcția corectă de la 3,5 miliarde de euro în 2018 la 3,73 miliarde de euro în 2019. Același lucru este valabil și pentru creșterea creditelor de angajament de la 10 miliarde de euro în 2018 la 11,38 de miliarde de euro în 2019, precum și a creditelor de plată pentru capitolul 4, Global Europe, Europa Globală. Noi uh, propunem uh, utilizarea totală în 2019 a marjei nealocate din capitolul 4, precum și alocarea a peste un miliard de euro din marja globală pentru uh, angajamente pentru a consolida sprijinul umanitar și instrumentul european de vecinătate. Și acestea trebuie analizate pozitiv. Mai mult, creșterea semnificativă a fondului uh, pentru azil, migrație și integrare cu peste 400 de milioane de euro pentru finanțarea noii legislații Dublin și o anvelopă de 175 de milioane de euro solicitată pentru Grecia ca urmare a încetării instrumentului de asistență umanitară de urgență în ianuarie 2019 ar trebui privite ca evoluții pozitive. Trebuie menționat că 1,45 miliarde de euro sunt bugetate în bugetul european pentru a finanța uh, linia de creditare pentru refugiați în Turcia. Uh, și 560 de milioane de euro sunt bugetați pentru abordarea crizei din Siria. Având în vedere deteriorarea drepturilor fundamentale, libertăților, statului de drept și independenței judiciare în Turcia, instituțiile europene vor monitoriza în mod efectiv alocarea și implementarea fluxurilor financiare menționate. În acest sens, reducerea uh, creditelor de angajament pentru Turcia, uh, pentru instrumentul de asistență pentru preaderare cu 253 de milioane de euro, comparativ cu uh, documentul de strategie inițial, este binevenită. Mai mult, nivelul de finanțare a Biroului de Sprijin pentru Azil European, care este pe măsura cererii inițiale a Comisiei, este de salutat. Același lucru este valabil și pentru creșterea cu 16% a cheltuielilor administrative pentru a acoperi noile responsabilități ale Secretariatului Consiliului European de Protecție a Datelor și a nevoilor sale suplimentare asociate cu noile reglementări privind protecția datelor. Aceasta va asigura conformarea cu mm, reglementările privind protecția datelor. Trebuie menționat de asemenea că, din păcate, acest lucru nu este valabil și pentru uh, gestionarea sistemelor IT în domeniul libertății, securității și justiției. Vorbim despre EULISA. Uh, situația va fi rectificată pentru că anul 2019 va fi unul dificil pentru EULISA, având în vedere creșterea substanțială a responsabilităților sale și a bugetului alocat. Prin urmare, ne așteptăm ca în 2019 EULISA să aibă nevoie de o consolidare a resurselor pe măsura noului mandat. Pe de altă parte, se vorbește despre un buget de 4,9 miliarde de euro pentru uh, oficiul uh, procurorului european. Acesta este un pas pozitiv. Noul procuror european uh, va putea acționa rapid la nivel transfrontalier fără a fi nevoie de proceduri de cooperare judiciară îndelungate. Această cooperare este necesară pentru a combate în mod uh, eficient profiturile ilegale pe care le câștigă um, organizațiile de criminalitate organizată în fiecare an prin eludarea reglementelor europene. Aceasta ar trebui să ducă la o recuperare mai uh, rapidă a, um, a fraudelor. Este regretabil că Eurojust este singura um, instituție din domeniul securității și justiției care se confruntă cu tăieri bugetare în 2019. Este vorba despre o reducere a creditelor de angajament cu minus 4,5 milioane de euro. Pe de altă parte, există îngrijorări pentru că propunerea actuală a Comisiei pentru finanțarea Eurojust uh, în uh, perioada 2021-2027 pare să fie insuficientă, corespunzând unei reduceri de cam 15% uh, anual comparativ cu 2018. În acest context, trebuie subliniat că o asemenea reducere uh, nu este sustenabilă, având în vedere prioritățile în materie de justiție și securitate în Uniunea Europeană. Nu trebuie ignorat faptul că amenințările de securitate s-au intensificat și s-au diversificat în Europa în ultimii ani. Uh, Acestea se manifestă sub forma intensificării atacurilor teroriste, a noilor tipuri de criminalitate organizată și a atacurilor cibernetice. Eurojust, președintele intervine trebuie să știți uh, că avem o audiere programată la ora 15.30 și sunt cel puțin doi deputați care vor să intervină, așa că vă rog să formulați niște concluzii ca să ne încadrăm în timp. Păi atunci trec direct la concluzii. Trebuie reținut faptul că implementarea adecvată a bugetului, mai ales în acest sector crucial al libertăților civile, justiției și afacerilor interne, poate contribui în mod decisiv la consolidarea unității proiectului european și la Uh, consolidarea principiilor fundamentale ale UE, precum protecția drepturilor omului, solidaritate, cooperare comună și democrație. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, eu vă mulțumesc pentru că ați uh, formulat aceste concluzii. Sunt acum uh, doi deputați care vor să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru propunerea pe care a făcut-o. E păcat că este prima dată de când sunt eu în Parlamentul European uh, că nu avem o reuniune a raportelor din umbră. Cred că este de fapt o lipsă de respect. Este prima dată când se întâmplă acest lucru și sper că nu se va mai întâmpla niciodată. Dar niciodată, subliniez. La capitolul 3 să ne uităm la creșterea bugetului. Într-adevăr, este un aspect fundamental. Mi-e teamă că creșterea pentru 2019 nu este suficientă. Și sper că noul cadru financiar multianual va aduce cu sine o schimbare a situației în domeniul securității și justiției, pentru că trebuie să avem resursele necesare pentru a face față provocărilor. Totuși, până atunci, trebuie să putem garanta anumite lucruri pentru 2019 astfel încât Uniunea Europeană să-și poată îndeplini uh, sarcinile în materie de migrație și securitate. Uniunea Europeană trebuie să aibă suficienți bani pentru a face acest lucru. bineînțeles, trebuie să sprijinim EASO, Europol și alte instituții. Mă bucur că bugetul pentru anul viitor anticipează un sprijin și pentru azil și pentru migrație, pentru a putea gestiona mai eficient fluxurile de migranți. Și împreună cu ISF vrem să luptăm eficient împotriva migrației, a terorismului și a criminalității transfrontaliere. Interconexiunile și echilibrul sunt fundamentale pentru securitatea Uniunii Europene. Mulțumesc! Yes. Yeah, it works. Thank you, Chair. Mulțumesc, dragi colegi. În calitate de raportor din umbră pentru avizul LIBE, am pus accentul pe mecanismele de flexibilitate care să ne permită să facem față migrației. Mă bucur să văd că aceste idei au fost incluse în proiectul de raport al domnului Crisogonos. That in this regard believe that the major principala constatare se referă la EASO. Este important ca aceasta să devină o agenție europeană cu drepturi de pline. Pe de altă parte, regret că bugetul pentru Europol nu este cel care ar trebui să fie, pentru că Europolul este mâna noastră dreaptă în combaterea traficului de ființe umane. Din câte știu, multe proiecte Europol nu sunt finalizate tocmai din cauza lipsei de resurse. Mi se pare nerezonabil că în raportul principal se vorbește despre o reducere a bugetului Europol cu 8 milioane de euro în 2019 comparativ cu 2018. Dragi colegi, vrem să combatem criminalitatea pe teren sau nu? Pe de altă parte, și Eurojust se va confrunta cu tăieri bugetare. Asta înseamnă că aceste agenții trebuie să-și reducă prioritățile. Și asta înseamnă că trebuie să renunțăm și la eficiență. Sper sincer că vom putea să garantăm sprijinul necesar și finanțele acestor uh, agenții. Mulțumesc, domnule Maminichis. Cred că am terminat discuțiile pe marginea acestui punct. Nu este unul deloc simplu, mai ales că vorbim despre bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019. Nu-mi rămâne decât să vă anunț că termenul pentru depunerea amendamentelor este pentru aviz și pentru proiectul de buget pe 2019 este 19 iulie anul acesta la ora 17. Acesta este termenul pentru depunerea amendamentelor. Și atât. Dacă nu mai sunt alte puncte, vă mulțumesc. Și exact la timp putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o un subiect care mă preocupă pe mine la nivel personal și politic, vizele. Și se întâmplă să fiu și raportor din partea Comisiei Libe. Vorbim despre codul vizelor și vizele umanitare. Și am să vă explic despre ce vorbim. Am să vă reamintesc, pentru că am discutat uh, de atâtea ori încât uh, nu mai e nevoie să intru în foarte multe detalii. În primul rând, politica de vize este un element cheie al zonei Schengen. Aici uh, discutăm două dosare. Unul, codul vizelor, care este o inițiativă a Comisiei, adoptată inițial acum patru ani, la începutul acestui mandat. Negocierile au ajuns într-un impas, au fost suspendate o vreme și apoi au fost uh, reluate de comisie sub un nume nou, codul vizelor. Și mai există un alt dosar care este un raport din proprie inițiativă și care a fost uh, solicitat de către Comisia Libe. Este vorba despre vizele umanitare. Este o chestiune uh, foarte delicată, o revendicare consecventă, sistematică din partea acestui Parlament. Este vorba despre mm, găsirea unor căi legale pentru a ajunge în Uniunea Europeană, astfel încât să reducem pierderile tragice de vieți omenești pe Mediterana. Uh, în cadrul crizei refugiaților. Este nevoie de reguli comune pentru eliberarea vizelor, având în vedere lipsa controlelor la frontierele interne. În 2008 uh, au fost adoptate primele măsuri pentru eliberarea vizelor Schengen. Și vorbim aici despre codul vizelor care nu a fost revizuit de atunci încoace. Propunerea făcută de comisie acum patru ani, adică în 2014, și pe care sunt raportorul uh, din partea Comisiei Libe, a fost retrasă de comisie. Această comisie, LIBE, a lucrat în mod uh, constant și constructiv la această propunere. Regretăm că nu s-au făcut progrese până acum din partea Consiliului pentru a ajunge la un compromis așa cum uh, solicitase Parlamentul European. Astăzi evaluăm uh, noua propunere privind codul vizelor făcută de Comisie și în același timp vom discuta și despre raportul din proprie inițiativă referitor la vizele umanitare. Este un raport pe care îl redactează Parlamentul European în fața lipsei de voință a Consiliului de a ajunge la un compromis. Prin această decizie sau prin această inițiativă vrem să sugerăm uh, soluții alternative la uh, pierderile tragice și inacceptabile de vieți omenești în Mediterana foarte mulți oameni uh, sunt dispuși să facă tot posibilul își riscă viața sau chiar își pierd viața în încercarea de a ajunge pe malurile Uniunii Europene și la frontierele externe ale Uniunii Europene. Să începem cu sesiunea privind codul vizelor. Vom avea o audiere în primul rând voi interveni eu ca raportor, vom, voi face o scurtă introducere a subiectului, după care vom avea câteva intervenții din partea diferitelor instituții europene, din partea Consiliului și a Comisiei. Din partea Consiliului îl vom asculta pe domnul Carl August Lux, care este președintele grupului de lucru pentru vize din cadrul președinției austriece. Uh, Herzlich willkommen! Bine ați venit! și vom, uh, dumnealui va prezenta stadiul lucrărilor în Consiliu. După care, doamna Iolanda Gallego Casilda Grau, care este uh, șeful uh, unității pentru politica de vize și securitatea documentelor din cadrul Comisiei Europene. Apoi vom avea și reprezentanți ai părților interesate, dar vi voi prezenta mai târziu. Și acum am să vă fac eu o scurtă introducere, cât se poate de scurtă, având în vedere numeroasele documente care ilustrează activitățile întreprinse în ultimii patru ani, cel puțin. Vreau doar să fac un scurt rezumat. There is first the explicit regret. În primul rând, aș dori să îmi exprim uh, regretul fățiș că nu am obținut uh, rezultate concrete prin aceste documente. Acum este momentul potrivit să spunem lucrurilor pe nume. Nu doar că regretăm, dar ne exprimăm uh, cele mai mari îngrijorări și nemulțumiri față de acest efort care a consumat foarte mult timp și care n-a dus nicăieri. Deși Comisia a venit cu o inițiativă pentru a facilita eliberarea de vize, pentru a înlesni procesul și pentru a-l face mai uh, ieftin, atunci când vine vorba despre eliberarea de vize pentru a intra pe teritoriul european, de fapt, în realitate nu s-a întâmplat așa. Din potrivă, facilitarea vizelor a fost uh, umbrită de o abordare a securității și astfel uh, întreaga inițiativă de facilitare a vizelor a fost umbrită. Scopurile erau economice, scopuri de turism, uh, profesionale, erau interese legitime Ideea era de a facilita vizele, dar nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, nimic uh, nu a fost uh, discutat temeinic. Mereu s-a pus accentul pe securitate, securitate și iar securitate în toate discuțiile cu Consiliul. Este regretabil acest lucru, este deplorabil, este mai mult decât atât. Este de-a dreptul descurajator și dezamăgitor că încă nu am reușit să îndeplinim obiectivul inițial care a fost stabilit, și anume facilitarea vizelor pentru scopuri legitime și uh, conținutul propunerii și elementele concrete, adică modalitățile concrete Uh, de a depune aplicații, uh, autoritățile competente, documente justificative, asigurări medicale de călătorie, toate aceste elemente tehnice sunt în continuare importante pentru a permite unui număr de milioane de oameni să intre în Europa în scopuri legitime. Procedurile din codul vizelor, procedurile din codul vizelor joacă un rol important pentru numeroase sectoare economice, operatori uh, de voiaj, uh, industria turismului, profesioniști din diferite domenii. pentru multe regiuni din Europa, inclusiv a mea, acest lucru este foarte important pentru că depind de turism. Mă refer la insulele Canare, de exemplu ideea facilitării vizelor a fost uh, uh, umbrită de aceste preocupări uh, de securitate. În fiecare discuție pe care am avut-o, am discutat despre securitate, despre migrație, despre combaterea terorismului, despre interoperabilitate, care au uh, creat confuzie între problemele de gestionare a migrației și lupta împotriva terorismului. Acestea nu sunt egale între ele, nu sunt la fel. Prevenirea migrației nu e exact același lucru cu prevenirea terorismului, nu-i așa? Deci, avem un uh, prim uh, lucru, o primă observație pe care trebuia neapărat să o fac. Ideea este să valorificăm un nou rol pentru politica vizelor. Există o conexiune între considerentele economice și preocupările statelor membre în legătură cu migrația. Prin urmare, s-a pus accentul și pe politica de readmitere. Comisia recunoaște că codul vizelor nu a fost uh, conceput pentru a preveni migrația dinspre țările terțe, ci ca un uh, mijloc de standardizare a condițiilor și procedurilor pentru acordarea vizelor. Și totuși, uh, în contextul politic actual, trebuie să se abordeze și chestiunea migrației. Nu există dovezi clare cum poate politica vizelor să se traducă printr-o mai bună cooperare cu țările terțe în materie de readmitere. Aceasta este o chestiune ce trebuie discutată. Apoi vorbim și despre faptul că țările terțe nu îndeplinesc uh, cerințele necesare prevăzute de reglementările privind o mai bună legiferare. Și în următoarele luni ne menținem angajamentul de a uh, definitiva actele legislative până la sfârșitul acestui mandat. Cred că este fezabil și atrag atenția președinției austriece, care va lua cuvântul imediat, pentru că, așa cum spuneam și ieri, uh, ministrului de justiție din uh, Austria, va fi practic ultima președinție completă, pentru că următoarea președinție din primul semestru al lui 2019 va fi, și să spunem clar, concentrată pe CFM, cadrul financiar multianual și, în al doilea rând, nu va fi un semestru complet. Terms, because it's, it's, it's, uh, rushing. Pentru că, practic, e o perioadă în care toată lumea se concentrează pe alegeri care vor avea loc la sfârșitul lui mai 2019. Asta înseamnă că toți membrii Parlamentului European uh, se vor întoarce în circumscripțiile lor și se vor concentra pe dimensiunea electorală și politică. Dar, totuși, este un moment uh, oportun pentru noi, uh, ca legiuitori, să ne facem treaba. De aia am fost aleși, să facem uh, legi în Parlamentul European. Potrivit tratatului de la Lisabona, Parlamentul European este organismul uh, de legiferare. Deci reamintesc președinției austriece că mai aveți o ultimă șansă să faceți ceva și noi suntem dispuși să uh, ajungem la un compromis uh, pentru acest act legislativ ca să vedem luminița de la capătul tunelului în care suntem blocați de patru ani. Și acum În ceea ce privește codul vizelor, îi voi da în primul rând cuvântul reprezentantului președinției uh, austriace, președintele grupului de lucru pentru vize, domnul Carl August Lux. Aveți cuvântul. Stimate domnule raportor, doamnelor și domnilor, Raportorul a spus deja că ne preocupă acest subiect deja de o vreme încoace. Vreau să vă asigur că președinția austriacă își propune ca obiectiv ca acest cod de acordare a vizelor să poată să fie finalizat în timpul președinției. Știm că fereastra de timp nu este una foarte generoasă, și că imediat după președinția noastră, ă, practic, ă, alte preocupări vor avea prioritate. Deja pe 14 martie anul curent, ă, noi am făcut o propunere. Această propunere a fost discutată deja în Consiliu și uh, am căzut de acord asupra unei poziții comune din care a rezultat un mandat pentru mine și pentru uh, contactul meu cu dumneavoastră. Acest mandat uh, este strâns legat de propunerea Comisiei Europene, pe care noi o considerăm a fi foarte echilibrată. Obiectivul este, pe de o parte, să avem un continent deschis pentru resortisanții din state terțe, să facilităm călătoria cât mai mult cu putință. Când vorbiți dumneavoastră ca raportor, este vorba de turiști, da, sunt de acord, pentru că și țara mea depinde foarte mult de turism. Și noi, ca și multe alte state membre, sunt foarte, suntem foarte interesați de stimularea turismului dar uh, dorim să facilităm și alte uh, motive de călătorie. Pe de altă parte, suntem obligați să menținem standardele de securitate pentru cetățenii noștri. Ce uh, conține această propunere? O măsură care să faciliteze pe viitor acordarea de vize cu intrări multiple pentru ca să acordăm șansa călătorilor eh, care au beneficiat deja de vize să primească într-o manieră automată vize pe o perioadă mai îndelungată. Noi eh, considerăm că ar putea să fie un instrument important pentru stimularea relațiilor de afaceri, dar și pentru stimularea turismului. O altă facilitate Uh, posibilitatea de a uh, face o solicitare electronică, deci vom lansa o ofensivă de digitalizare la nivelul uh, statelor membre ca pe viitor solicitările de obținere a unei vize să se poată face și prin mijloace digitale, fără consum inutil de hârtie și fără a îngreuna birocrația. Astfel și uh, solicitările uh, la mai mare distanță vor putea să fie facilitate. Un element de asemenea care figurează în acest proiect este majorarea taxei uh, de viză, pentru că um, ultimele decizii în acest sens au fost luate în 2006 deci taxa ar trebui să fie majorată de la 60 de euro la 80 de euro și cred că în felul acesta, până la urmă, vom ține pas cu inflația și revenim la nivelul care exista în anul 2006. Ne străduim să uh, obținem uh, acest rezultat, pentru ca încasările să fie suficiente pentru echipamentul tehnic și pentru suplimentarea de personal și pentru a simplifica procedura uh, cât mai mult pentru solicitanții. Acest lucru este important într-o Europa în care guvernele sunt obligate să facă economii. Politica în domeniul vizelor uh, este un element important și în relațiile cu statele terțe. Uh, sigur că ne dorim o bună guvernanță, ne dorim combaterea uh, corupției. Nu sunt noutăți. De ani de zile am încheiat acorduri de facilitare a procedurilor de acordare a vizelor cu state terțe cu care avem și acorduri de readmitere, care deci sunt dispuse să reprimească proprii cetățeni. Și uh, negocierile s-au încheiat deci cu acorduri, deci uh, trebuie să fim consecvenți în a transpune în practică ceea ce am convenit în numeroase acorduri cu diverse state terțe. O dovadă că lucrurile funcționează bine din acest punct de vedere este situația și relația cu Bangladeshul. Am avut probleme masive în ce privește readmiterea unor cetățeni um, din Bangladesh, dar statele membre au găsit până la urmă o pârghie prin uh, formulele de acordare a vizelor care funcționează în clipa de față foarte bine. Există uh, diverse etape în primul rând uh, uh, diplomații și cei care au călătorii de afaceri vor fi afectați. Pe de altă parte, uh, noul cod trebuie să acorde facilități acelor state terțe care uh, au uh, respectat prevederile acordurilor. Majorarea taxelor de viză, de asemenea poate fi o pârghie. Deci folosim un instrument care a funcționat destul de bine de-a lungul anilor, inclusiv în relația cu Bangladeshul. A fost o pârghie care a dus până la urmă la rezultate pozitive. După ce uh, formulele de externalizare, de outsourcing uh, trebuie să fie uh, mai stricte. Ar trebui ca odată pe an să fie efectuate controle la prestatorii de servicii în formula outsourcing, outsourcing astfel încât abuzurile să poată fi eliminate. Un element care este de asemenea important pentru noi este uh, reprezentarea uh, Schengen este uh, o formulă care a funcționat bine în interiorul spațiului Schengen. Anumite state membre uh, sunt uh, uh, reprezentante pentru alte state Austria este un bun exemplu, are un număr mare de consulate, peste 300 de puncte pe plan global unde pot fi primite solicitări de acordare a vizelor. Acest lucru a fost posibil și datorită uh, formulei de externalizare de outsourcing. Și uh, am încurajat toate statele membre să valorifice asemenea rețele. Ar fi o problemă doar dacă ele ar deveni obligatorii, cum propunerea a prevăzut inițial. Dar avem un bun exemplu și uh, pe insula Fiji, uh, un singur stat uh, nu a reușit să devină, uh, să preia reprezentanța pentru toate celelalte, consulatul s-a închis, dar uh, creația, situația care s-a creat pentru statele terțe s-a agravat. Statele mici trebuie să poată să calculeze modul în care pot rezolva uh, solicitările de acordare de viză, pentru că trebuie să pui la dispoziție personal, trebuie să dispui de banii necesari. Dar din exemplul Fiji putem trage concluzia că se poate ajunge uh, și la situații problematice dacă uh, delegăm până la urmă această procedură. În linii mari putem spune că și Consiliul în mare parte este de acord cu propunerea Comisiei. Sigur că există uh, unele puncte de vedere diferite, dar dorim uh, ca uh, toate părțile până la urmă să manifeste dorință de compromis ca să putem finaliza acest demers. Noi suntem foarte motivați, vom stimula negocierile interinstituționale cu Comisia și cu Parlamentul pentru a finaliza acest demers uh, în timpul președinției austriece. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră și al Comisiei, sperăm într-o cooperare constructivă Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes colaborarea viitoare. Mulțumim, domnule Lux, și așteptăm și noi cu interes negocierile interinstituționale să ne dăm și noi uh, ajutorul ca să vedem uh, dosarul adoptat și să vedem lucrurile astea în realitate, dacă vor funcționa. Acum doamna Iolanda Gallego din partea Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, mulțumim că ați invitat și comisia la această audiere. Deja s-a spus aici, uh, propunerea Comisiei de modificare a codului vizelor se concentrează în primul rând în, îmbunătățirea aspectelor operaționale ale uh, procedurii de acordare a vizelor și reține elemente utile din propunerea prezentată de Comisie din 2014 pentru a simplifica procedura de solicitare a vizelor. Credem că e într-adevăr important Eh, să avem o atitudine mai flexibilă, proceduri mai eh, ușoare pentru cei care solicită vize. Eh, sunt și exemple de facilitare. Comisia a propus să se poată solicita o viză cu mai mult timp înainte, ca, sigur, și călătorii să poată să-și planifice mai bine călătoria. Șase luni și 9 luni pentru vize acordate pentru motive profesionale solicitanții trebuie să poată primi și o decizie în, în legătură cu cererea lor într-o perioadă mai scurtă de timp, uh, maximum 10 zile, propunem noi, cu posibilitatea unei uh, prelungiri în cadrul individuale, acolo unde trebuie să se facă o evaluare mai bună a solicitării. S-a menționat uh, deja, s-au adăugat și noi elemente față de propunerea anterioară, mai ales uh, în ce privește în primul rând taxe mai mari uh, pentru ca consulatele statelor membre să dispună de suficiente resurse financiare pentru a prelucra uh, solicitările de viză, apoi, în al doilea rând, reguli mai clare și armonizate în ce privește vizele multiple, cu o perioadă mai lungă de valabilitate și al treilea element nou, să se utilizeze rolul uh, pe care o politică de viză în noul context poate să-l aibă. S-a făcut deja în ce privește facilitatea de vize uh, și negocierile pentru remitențele ilegale, dar aici avem prevederi uh, care se pot aplica și prevăzute în codul uh, însuși. În ce privește resursele financiare, se propune deci să se crească nivelul taxelor care au rămas la același nivel din 2006 până acum, 80 de euro. S-a spus, credem că este 8 euro este o creștere acceptabilă cu acești bani suplimentari, statele membre ar putea să-și mențină nivelul de personal și să prelucreze mai bine cererile. Pentru majoritatea călătorilor, taxa aceasta este o mică parte a costurilor totale de călătorie și nu credem că va fi o problemă și va împiedica să vină în Uniunea Europeană. În același timp, călătorii vor putea avea și vize multiple, valabile până la o perioadă de 5 ani. Am prevăzut o, un mecanism în cascadă și asta în baza utiliză, utilizării corecte a vizei acordate anterior, ceva ce, ceea ce va duce la economii pentru consulate, pentru solicitanți și va fi o compensare pentru creșterea taxelor, pentru că viza eh, cu motiv militar va avea o valabilitate mai eh, îndelungată ehm, și va fi și în beneficiul industriei. Apoi, s-a menționat deja propunerea ca să ne asigurăm că politica noastră comună în domeniul vizelor contribuie și la cooperarea cu țările terțe în ce privește readmiterea uh, migranților legali. Uh, au existat apeluri și la nivelul Consiliului European ca Uniunea Europeană să utilizeze politica de vize mai, de acordarea vizelor mai eficient în cooperarea cu țările terțe, mai ales în ce privește gestionarea fluxului uh, migratoriu, deci uh, acesta va fi una, una din pârghile posibile pentru o mai bună cooperare. Comisia a propus să se introducă condiții mai stricte pentru prelucrarea vizelor atunci când o țară patrenă nu, nu cooperează suficient în ce privește readmiterea cu un mecanism transparent uh, prevăzut de colegiuitor care trebuie utilizat de la caz la caz cu obiective mai clare cu criterii mai clare și obiective și această nouă abordare să nu aibă niciun impact asupra dreptului călătorilor de a solicita o viză. Deci, uh, practic, Comisia vrea să facă proiect, uh, procesul de uh, prelucrare a vizelor mai eficient, mai sigur, în ce privește dimensiunea economică și facilitarea studiilor. Comisia a propus posibilitatea unui program pentru a elibera vize la frontierele externe în anumite condiții. Deci, cu aceste modificări, accesul la vize va fi făcut mai sigur și este facilitat, e și important ca utilizarea asta să fie făcută mm, mm, uh, și asta ca, cu percepția călătorilor că noi suntem o destinație sigură, sperăm să fie adoptată rapid propunerea chiar în uh, această legislatură. Noi, din punctul nostru de vedere, suntem gata să contribuim cu tot ce putem. Mulțumim. The report on behalf of the Commission now. Mulțumim uh, Comisia. Acum avem și alți actori care sunt interesați de acest dosar și le voi da cuvântul în uh, ordine de la dreapta la stânga. Așadar, doamna Marta Machado, care este manager, manager pentru afaceri publice al Hotrec, adică hoteluri, restaurante și cafenele în Europa, o organizație care aparține net și anume rețeaua sectorului privat european în domeniul turismului. Doamne Maceado, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați membri Parlamentului European, dragi colegi, uh, mulțumim că ați invitat net la audierea de azi. Mă aflu aici astăzi, deci, în numele uneia din asociațiile europene, cum a spus, NET, care uh, întrunește opt uh, asociații diferite în domeniul turismului, de aceea aduce turismul Europei, deci susține aproximativ 27 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, e activitatea socioeconomică cea mai importantă, de fapt, din Uniunea Europeană, totuși, fapt este că uh, Europa a pierdut cote de piață și probabil că acest trend va continua în 2015 și 2016 mm, sosirile de turiști în Europa au fost afectate negativ de atacurile teroriste, dar deja anul trecut uh, am văzut că există semne de redresare, 8% creștere în uh, sosirile de turiști în Europa, deci mesajul nostru este că revizuirea codului de viză e necesară pentru a atrage turiști în continuare și a susține creșterea. Singur că propunerea din 2014 uh, e diferită, mai ales în context, în comparație cu momentul actual. Dar oricum trebuie să ne gândim la faptul că o evaluare de impact uh, din 2014 ne-a arătat că beneficiile unor proceduri facilitate de acordare a vizelor ar putea crea 1,3 milioane de locuri de muncă noi. Deci provocarea pentru 2018 e cum să menținem beneficiile pe care le prevedem, dar să avem și cel mai mare nivel de securitate. Rezultatele consultațiilor, consultărilor publice ale Comisiei în legătură cu regulile pentru acordarea vizelor Schengen au arătat că o treime din respondenți indică faptul că procedura de acordare a vizelor îi îndeamnă să nu mai călătorească în zona Schengen. De aceea avem nevoie de solicitări de vize care să fie mai simple, mai accesibile, mai ieftine și sigur să respecte și toate standardele de securitate și cerințele de gestionare a frontierelor. Salutăm faptul că Comisia Europeană a prezentat revizuirea codului foarte rapid și susținem toat, toată reducerea de povară administrativă de până acum. Am auzit deja unele exemple. Pentru noi e important ca decizia de acordarea vizei să fie, acordată, să fie făcută în 10 zile, nu 15 și turiștii să-și poată planifica călătoria în, ă, din timp de 6 luni și nu 3. Interviurile sunt importante. Sigur, memorandumul spune că nu neapărat trebuie să obligăm persoana să vină la consulat, ci putem comunica de la distanță. Dar articolul 21.8 ă, credem noi că ar trebui să transmită aceeași idee și, după cum am auzit aici, ne convine și că se poate face o solicitare de viză la frontierele externe. Deci se promovează turismul, dar totuși se respectă în continuare toate măsurile de securitate. Însă avem și anumite preocupări, eh, mai ales în ce privește viza cu intermultiple. Noi ne dorim o utilizare extinsă a acestui tip de vize, dar credem că sistemul în cascadă propus de comisie prezintă și probleme, printre care că e dificil de înțeles pentru eh, călători și pe de altă parte E un număr limitat de turiști, de fapt, care ar, s-ar încadra chiar și în primul criteriu. Deci, ce am propune noi ar fi ca măcar aceste vize să fie atribuite pentru un călător care a utilizat două vize într-o perioadă de 2 ani. Și în ce privește documentele justificative, în general, considerăm că ar trebui să existe și acolo o armonizare, însă avem și o poziție specifică atunci când e vorba de uh, dovada cazării, sunt cazuri în care rezervarea uh, la hotel e anulată sau uh, clienții nu uh, sosesc sau utilizează da, date false de card de credit. Și e o problemă aici, pentru că nu se poate face o rezervare fără a cunoaște numărul, unor, numărul de persoane dintr-un grup, dar asta depinde de succesul în cererea de acordarea vizei. Deci uh, e un cerc vicios că se, nu se poate cere viza fără rezervare, dar nu se poate face rezervare fără viză. Deci aici uh, credem că fie dovada cazării sau dovada mijloacelor suficiente de acoperire a cheltuielor sau confirmarea din partea agentului turistic sau operatorului în legătură cu cazarea uh, ar putea fi criterii suficiente, asta ar însemna să se revizească articolul 14.1b și anexa 2a3 Apoi, când e vorba de costuri, și acolo avem uh, preocupări în legătură cu creșterea aceea taxelor, mai ales ce privește minorii de până la 12 ani. Uh, când e vorba de o călătorie de familie, sigur, totdeauna costurile sunt mai ridicate. Știm care e poziția statelor membre ele spun că aceste costuri administrative trebuie să fie suportate și data, ă, taxa nu a fost schimbată timp de mulți ani de zile, dar credem totuși că e o versiune care nu prezintă toate aspectele, pentru că activitatea economică a cetățenilor celor terțe care vin aici e estimată ca fiind peste 2% din PIB. Deci guvernele trebuie să vadă toate acestea ca fiind o investiție, dar ce ne preocupă sunt restul toate celelalte costuri legate de procedura de alocare a vizelor, deci uh, asigurarea medicală, costurile pentru obținerea documentelor justificative, costul de a se deplasa la uh, consulat, colectarea datelor biometrice, este o povară pentru turiști. Uh, și, în plus, câteodată oamenii trebuie să-și ia în concediu ca să obțină toate aceste documente. Deci propunem aici ca fie să nu se uh, crească acea taxă sau orice revizuire să fie compensată cu, printr-o reducere a altor costuri. De exemplu, posibilitatea de a uh, solicita viza la un alt consulat decât țara de destinație. Sigur, e bine că există cooperare consulară, știm că e, uh, sunt mai utilizați furnizori de servicii externe, dar oricum ar fi de salutat Uh, mai multă flexibilitate în, pentru a ajuta turiștii și în final vrem să spunem că digitalizarea de plină a solicitării de viză e urgentă. Uh, notăm că uh, problema stickerului pe viză și solicitarea rămân mai mult pe suport de celuloză, e nevoie de sisteme interoperabile Deja știm că sunteți uh, activ pentru a schimba lucrurile, dar uh, trebuie să existe o coordonare și furnizorii de servicii externe ar putea fi utilizat mai mult de către turiști dacă uh, și-o doresc, dar existența lor nu trebuie să fie o justificare pentru că statele membre să nu fie bine reprezentate în țările terțe și taxa trebuie să rămână la un nivel scăzut, pentru că dacă nu, turiștii nu vor mai veni în zona Schengen. Mulțumim pentru atenție! de deci ce am auzit uh, părerea sectorului turistic, uh, au și, sigur, uh, un interes legitim și se așteaptă de la noi să le furnizăm proceduri mai simple, ceea ce e bine pentru că actualmente este foarte greu să, ți se, să treci prin toată procedura de acordare a vizelor. Bun, hai să vedem acum ce au, au să ne spună așa numiți furnizori externi. Aici îl avem pe domnul Chris Dix, eh, șef eh, pentru Business Development de la VFS Global, care ne va Uh, prezenta punctul său de vedere. Vă rog, domnule Dix, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule raportor. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European uh, că a invitat VFS Global la această audiere pentru a prezenta punctul de vedere al furnizorilor de externalizare de vize. VFS Global este o companie bine cunoscută autorităților. Președintele nostru, domnul Zubin Carcaria, a inventat acest concept de externalizare a vizelor în 2001. Știm cu toții cât de mult uh, s-a schimbat acest uh, serviciu de atunci încoace. VFS uh, Global deservește acum 59 de guverne în 139 de țări prin intermediul a 2600 de centre de mm, cerere de vize. Și până acum am sprijinit la prelucrarea a peste 173 de milioane de cereri de vize. Deținem o mare cotă de piață, dar nu suntem un monopol. Suntem într-un domeniu de activitate foarte competitiv, cu numeroase companii uh, active. Aceasta ne obligă să ne îmbunătățim în permanență serviciile furnizate atât solicitanților de vize cât și um, autorităților uh, clienți. Salutăm acest lucru, însă de obicei externalizarea vizelor este o sursă de neînțelegeri și am să vă explic pe scurt ce presupune acest concept. Aceasta este prima mea observație, după care am să vă prezint îmbunătățirile pe care le-a adus externalizarea vizelor pentru solicitanții de vize și pentru guverne. Acesta va fi a doilea punct al intervenției mele și voi încheia cu câteva sugestii uh, legate de uh, modul în care pot fi eficientizate și îmbunătățite dispozițiile legale pentru externalizarea vizelor, astfel încât companiile de resort uh, să ofere servicii mai bune. În primul rând, aș dori să vă reamintesc pe scurt ce înseamnă externalizarea vizelor, ca să eliminăm toate neînțelegerile. Externalizarea vizelor nu înseamnă contractarea deciziilor referitoare la acordarea vizelor către o companie privată. Competența de a emite sau de a refuza o viză revine autorităților consulare și serviciul extern sau furnizorii externi de servicii nu au nicio putere și nicio influență asupra deciziei consulatelor. Rolul furnizorilor externi este limitat și anume anume organizarea, colectarea celor de vize, organizarea conținutului, transmiterea lor către consulat și după ce consulatul examinează cererea și ia o decizie, organizarea și colectării pașapoartelor uh, de către solicitanți. Centrele de vize sunt uh, monitorizate îndeaproape de guverne și salutăm noile propuneri care vor intensifica această monitorizare. Activitatea noastră se bazează pe credibilitate. Salutăm concurența uh, loială, dar nu vrem ca companiile care nu respectă standardele să um, reducă această încredere care a fost clădită de-a lungul multor ani. De aceea salutăm faptul că Uniunea Europeană va adopta standarde mai stricte. A doua observație a mea. Externalizarea este soluția de îmbunătățire a calității serviciilor de vize într-un mediu tot mai dificil. Nu am să mă concentrez pe provocările și dificultățile cu care ne confruntăm. Știm cu toții care sunt acestea. Creșterea tot mai mare, creșterea numărului de cereri de vize, problemele de securitate și așa mai departe. Și aceste constrângeri generează noi costuri. Există numeroase guverne care se confruntă cu constrângeri bugetare tot mai mari prin uh, externalizare, uh, facilitățile de front office uh, pot să fie adaptate și noi depindem de taxa de servicii sau de taxa de viză. Mai mulți solicitanți înseamnă mai multe resurse pentru ca furnizorul de servicii să investească mai mult în serviciile oferite. Furnizorul poate adapta dimensiunea centrelor de vize și numărul uh, angajaților pentru a face față numărului preconizat de solicitanți de vize. Poate adapta, poate, se poate adapta la fluctuațiile în ceea ce privește cererea, poate planifica spațiul suplimentar și personalul suplimentar pentru creșterile sezoniere, de exemplu și putem face asta cât se poate de flexibil. Această adaptabilitate eliminează cozile lungi uh, pe care obișnuiam să le vedem în fața consulatelor, cozi uh, care uneori se formau la miezul nopții și uh, care reprezentau uh, un bun prilej pentru cei care vroiau să obțină niște bani în plus. Uh, pentru că de obicei locurile la coadă erau vândute la prețuri foarte mari. De obicei era necesar ca oamenii să plătească un preț pe stradă ă, și asta era în afara controlului consulatului. Externalizarea înseamnă că publicul poate depune cerere în condiții mai bune, de cele mai multe ori ă, în urma unei rezervări și evitând ă, cozile lungi. Uh, iar pe de altă parte consulatele sunt eliberate de multe sarcini administrative. Asta înseamnă că poți să-și petreacă mai multă parte din timp um, gestionând uh, cererile și, de, și um, reducând termenele, mai ales în uh, sezonul de vârf. Cu externalizarea, un solicitant de viză știe când să vină la centru și se poate asigura că într-o oră se încheie întregul uh, proces. Când eram responsabil uh, de operațiunile de vize ale Regatului Unit în India la începutul anilor 2000, uh, ne asiguram ca toți solicitanții să primească o decizie chiar în ziua în care veneau la secția de vize. Am fost foarte mândri de acest lucru. Poate că, de exemplu, solicitanții petreceau toată noaptea pe drum cu trenul sau stăteau uh, ore la coadă cu copii. Externalizarea este mm, acceptată acum de solicitanți ca o îmbunătățire. Serviciile de viză sunt acum mai accesibile solicitanților mai mult decât oricând înainte și procesul este mai puțin uh, complicat decât înainte și am observat că cererea de vize a crescut după implementarea externalizării. Și acum aș dori să mă refer la ultimul punct din intervenția mea. Pentru a îmbunătăți și a extinde în continuare serviciile în beneficiul solicitanților de vize, furnizorii de servicii externi au nevoie de un cadru juridic flexibil și în același timp au nevoie de standarde stricte pentru a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor. Un cadru juridic european de reglementare a externalizării este util pentru toți protejează solicitanții de vize, guvernele și furnizorul de, extern de servicii, oferind uh, securitate juridică pentru activitățile lor. Aceste reglementări trebuie însă să fie suficient de flexibile pentru a se adapta la noile nevoi și la noile evoluții tehnologice. Statele membre Schengen trebuie să profite de aceste noi evoluții care promovează turismul, uh, afacerile și creșterea economică folosind astfel potențialul externalizării. Codul vizelor a fost adoptat um, atunci când trecerea la externalizare de către statele membre Schengen era abia la început. De atunci, guvernele și furnizorii de servicii au devenit parteneri și au început să lucreze împreună pentru a găsi uh, soluții. VFS Global is encouraged by the modifications. VFS Global este încurajat de modificările propuse de Comisia Europeană în uh, cod în ceea ce privește externalizarea. Credem totuși că ar putea fi aduse îmbunătățiri suplimentare la text pentru a le permite furnizorilor de servicii uh, să ofere un serviciu și mai bun solicitanților. De exemplu, a fost adăugat uh, un amendament pentru a facilita deschiderea de centre de vize satelit în țările în care nu este prezent niciun stat membru Schengen. Aceste centre satelit ar oferi o îmbunătățire reală a serviciului oferit aplicanților, însă procesul presupune costuri mari și uh, asta pentru un număr de solicitanți comparativ scăzut. Uh, spații, personal, uh, costuri de transport și securitate. Am sugerat ca această facilitate să fie extinsă pentru a include orașele unde nu există un consulat și nu doar țările în care nu există un consulat și asta îi, ar ajuta cu adevărat pe solicitanți, aducând serviciile de viză mult mai aproape de ei. Apoi se pune problema mai largă a limitării taxelor de serviciu la jumătate din suma taxelor de viză. Nu se specifică în mod explicit dacă această limită include sau nu taxa de vânzare. Noi am uh, aprecia ca suma maximă a taxei de servicii să fie fixată înainte de taxă. Aș vrea de asemenea să adaug că solicitanții sunt mulțumiți de calitatea serviciilor noastre și că costul taxelor de servicii nu a fost niciodată uh, o problemă. Solicitanții sunt uh, mulțumiți să plătească pentru un serviciu de calitate. Vizele Schengen uh, permit intrarea în 26 de țări și costurile lor sunt uh, relativ scăzute comparativ cu vizele pentru multe alte țări care atrag un număr mare de turiști. Și din nou, un lucru deosebit de important pentru guverne și solicitanți este calitatea serviciilor furnizate de furnizorii externi de servicii. Salutăm o monitorizare mai strânsă de către statele membre Schengen. Uh, statele, standardele sunt uh, stabilite prin uh, anexa X la codul vizelor și salutăm și apreciem adoptarea unor standarde și mai, și mai stricte, astfel încât solicitanții să primească cele mai bune servicii fără costuri ascunse. VFS Global ar fi încântat să colaboreze cu Parlamentul pentru a contribui la elaborarea acestor cerințe. Aș vrea să-mi închei prezentarea asigurându-vă că VFS Global este pe deplin conștientă că dezvoltarea externalizării depinde de calitatea serviciilor furnizate atât guvernelor cât și solicitanților de vize. VFS Global face tot ce îi stă în putință pentru a îmbunătăți în continuare acest nivel ridicat de servicii prin investiții continue în inovație pentru a se asigura că astăzi lucrăm la cerințele pe care le vor îndeplini mâine guvernele și solicitanții, cu accent pe soluțiile digitale. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc la Țanca, ați terminat, vă mulțumesc pentru contribuție. Trecem mai departe la următorul nostru invitat, domnul Tim Springet, care este reprezentantul uh, Asociației Europene a Armatorilor. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule raportor. Uh, mă bucur că am ocazia să vorbesc în fața dumneavoastră. Eu conduc comunitatea asociațiilor armatorilor europeni care uh, configurează politicile în toate uh, domeniile deplasărilor navale, împreună cu partenerii noștri sociali, Federația Transportatorilor Europeni și uh, împreună cu Camera Internațională a Navigatorilor Europeni, mă întâlnesc cu partenerii mei în cadrul uh, unor organizații uh, internaționale care reprezintă armatorii și interesele navigatorilor pe plan global. Și noi am pregătit un răspuns comun la consultarea uh, pe care a organizat-o Comisia în uh, primele luni ale acestui an și care s-a finalizat pe 14 martie printr-o propunere. Uh, aproximativ 90% din transportul naval european se derulează prin porturile europene care sunt foarte ocupate, navigatori eh, care eh, sunt de ordinul miilor, eh, își părăsesc în porturi navele pentru a se bucura de viața la mal. Este important acest aspect inclusiv pentru comerțul mondial în ce privește migrația uh, ilegală, iregulară, uh, riscul uh, care vine dinspre navigatori este destul de mic. Există mulți navigatori care au itinerarii uh, iregulate și de deplasările de multe ori intervin în ultimă oră. Asta înseamnă că uh, deplasările trebuie să fie organizate pe termen scurt și acordarea vizelor trebuie să se desfășoare într-o fereastră de timp scurtă. Timp de mulți ani navigatorii din state terțe s-au confruntat cu dificultăți uh, practice pentru a obține o viză de intrare, de ieșire, respectiv de tranzitare a spațiului Schengen, pentru că au existat și interpretări diferite ale regulamentului. Ca atare, propunerea de revizuire a codului vizelor uh, oferă uh, o ocazie de uh, a uh, lua notă de particularitățile legate de statutul navigatorilor și eu cred că în aliniatul, articolul 2, aliniatul 12, trebuie să existe specificări legate de navigator. De asemenea, în articolul 9 se propune extinderea perioadei de implicare mm, uh, la 9 luni în avans mm, dar uh, ținând uh, seama și de condițiile specifice de muncă ale navigatorilor. Noi propunem un amendament la articolul 23 care ar reduce perioada de procesare pentru cererile de viză de la 15 la 10 zile Uh, asta um, ar putea să faciliteze um, activitatea navigatorilor, inclusiv uh, celor care pătrund în spațiul Schengen. Problema esențială în ce privește pe navigatori este um, perioada de durată a vizelor uh, cu intrări multiple Uh, vizele cu o singură intrare uh, creează o problemă pentru navigator uh, ca să coboare la mal în interiorul spațiului Schengen. Dar trebuie să ne gândim că trebuie să acționăm în interesul celor care sunt călători pe termen lung. În noul cod al vizelor trebuie să existe din acest punct de vedere prevederi uh, specifice, iar propunerea Comisiei în articolul 24 este mai degrabă un regres în ce privește drepturile navigatorilor, ceea ce ne creează preocupări. În mod special, articolul 24 aliniatul 2A introduce un sistem în cascadă pentru a determina eligibilitatea ehm, pentru acordarea de vize cu intrări multiple. Eu cred că acordarea de trei vize pentru o perioadă de doi ani ar uh, crea dificultăți pentru navigator, pentru că dacă el se află uh, opt luni pe mare și după aceea are o, perioadă de pauză de patru luni, uh, va avea uh, posibilitatea să obțină doar două vize pentru o perioadă de 2 ani. Deci, împreună cu doamna Machado, noi ne-am dorit ca aliniatul 2A să fie amendat, astfel încât formula aceasta de vize în cascade să fie modificată așa cum se propune în articolul 24 aliniatul 2C vizele ar trebui să fie acordate uh, persoanelor uh, care se află în această situație specifică. Dar, uh, de fapt, prevederea și trimiterea la navigator a fost eliminată. De aceea cred că este un regres în drepturile navigatorilor. De fapt, Shell s-a înlocuit prin Mail. În aliniatul 2 cei, eh, cred că ar trebui să revenim la verbul shall. Pentru că eh, există din acest punct de vedere eh, o logică a propunerii și trebuie să fie ca atare amendat respectivul articol. Trebuie să uh, existe o mai mare predictibilitate și uh, se reduce necesitatea de cerere de viză din partea navigatorilor la granițele spațiului Schengen. Rezultatul este în clipa de față că navigatorii nu vor mai avea posibilitatea să debarce uh, și să revină pe navă felul acesta uh, nu vor putea să beneficieze de pauze în uh, deplasarea pe calea apei. Trebuie ca în momentul în care sosesc la uh, granițele Schengen să beneficieze de mai puțină birocrație în obținerea vizei uh, suntem decepționați de uh, numărul mare de documente care se solicită atunci când se face cererea de viză. Uh, articolul 14 din acest punct de vedere cred că este exhaustiv. Trebuie uh, să ne gândim la situațiile cotidiene uh, de acordare a vizelor și să ne gândim și la uh, costurile uh, le, pentru obținerea unor asemenea vize eh, care sunt percepute de către statele membre. Suntem preocupați de eh, faptul că s-ar putea ca navigatorii să fie privați de posibilitatea de a obține asemenea vize cu intrări multiple în țara de origine și să fie considerați ca uh, un fel de migranți uh, iregulari. Eu cred că trebuie să uh, ne gândim la uh, categoriile um, existente pentru, inclusiv pentru statele terțe. Trebuie să ne gândim la um, caracteristica naturii acestor deplasări în interes de serviciu. Ne-am dori uh, ca articolul 25a să țină seama de acest specific. Nu în cele din urmă, însă salutăm faptul că navigatorii vor avea în continuare posibilitatea să solicite obținerea de vize la um, granițele spațiului Schengen. Comisia propune în articolul 36, aliniatul 2A, să se elimine anexa 9 din codul adoptat și dorim să ne implicăm în acest proces uh, pentru că uh, dorim să acționăm în folosul navigatorilor și al industriei navale. Pentru că um, Până la urmă, activitatea navigatorilor nu trebuie să depindă de naționalitatea lor și de condiții restrictive în ce privește uh, posibilitatea de efectuare a acestei profesii. Mulțumesc foarte mult uh, domnului Springet că ați apărat interesele acestei industrii și Acum dorim să auzim și un punct de vedere al uh, unui universitar. Îl salutăm pe domnul profesor uh, Marcelo Di Filippo, profesor pentru drept internațional la Universitatea din Pisa, care uh, ne va prezenta lucrurile dintr-o perspectivă academică în legătură cu posibilele lacune ale regulamentului actual. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, tuturor pentru invitație și dați-mi voie pentru început și pe scurt să-mi exprim solidaritatea față de interpreții care, iată, vă că de mult timp sunt în grevă, cred că uh, lucrurile sunt serioase și sperăm să se rezolve problemele lor cât mai curând. Am uh, pregătit o scurtă prezentare. În prima parte aș dori să prezint orientările um, recomandărilor mele, apoi aspecte pe care le-am uh, selectat și în legătură cu care ar fi nevoie de o dezbatere sau de comentarii în acest moment al procedurilor și uh, câteva chestiuni pe care voi dori să le subliniez, care au rămas din prima versiune a codului vizelor, pentru că unele probleme au fost uh, rezolvate în dezbaterea pe propunerea din 2014 cu modificări uh, adoptate de Parlamentul European, alte modificări sunt noi, asta ca să vă arăt că am studiat temeinic dosarul. Dar să începem cu începutul. Cred că întotdeauna vorbim despre politici de acordare a vizelor, dar trebuie să ținem cont de faptul că aceste politici se uh, bazează pe multe uh, legi. Avem o lege a vizelor, e o, un sector, subsector al uh, legislației în domeniul migrației, în domeniul dreptului administrativ. Să nu uităm că e vorba de regulamente foarte tehnice, sunt prevederi foarte tehnice, dar nu pot fi izolate de principiile generale, de drepturile fundamentale de drept uh, și, în general, de cerințele unui stat de drept sau, să spun în spaniolă, ca un omagiu raportorului, Estado de Derecho. Multe prevederi din propunerea uh, privitoare la codul vizelor uh, garantează rolul autorităților administrative și chiar uh, o atitudine discreționară și o mare marjă de manevră pentru consulate de a evalua fiecare uh, cerere. Însă dacă ne punem în situația solicitantului de viză, vedem că asta ar însemna aproape o imposibilitate de a putea prevedea rezultatul uh, solicitării vizei sau atunci când Uh, rezultatul este negativ, este aproape imposibil de înțeles de ce a fost refuzată o viză. Și dacă motivele sunt neclare, atunci solicitantul care s-a lovit de un refuz se va afla într-o situație în care nu are acces la justiție, nu are o cale de atac la dispoziție. Dacă nu știi de ce ți s-a respins cererea, nu poți să te adresezi nici măcar unui avocat ca să-ți apere drepturile sau să stai în justiție. Alt aspect care uneori e dat uitării când vorbim de codul vizelor și politica de vize e că uh, vorbim despre unul din instrumentele cele mai uh, tradiționale și vechi din uh, dreptul european. E vorba de mobilitatea legală. Și dacă uh, legile care guvernează nu sunt întocmite cu atenție, atunci efectul posibil și indirect, dar foarte important, e că se va re- recurge la migrația ilegală sau nereglementată sau dacă regulile nu sunt bine întocmite, apar practici abuzive. Apar discriminările în uh, examinarea uh, solicitărilor. Deci, până la urmă, toate aceste remarci preliminare au ceva în comun și anume că încearcă să valorifice principii cum ar fi transparența, nediscriminarea, bună administrare, accesul la uh, justiție. Și, în primul rând, nu știu câte persoane de aici au reflectat asupra implicațiilor uh, solicitării unei vize, să, că trebuie să demonstrezi uh, sinceritatea dorinței uh, și de a părăsi teritoriul european după ce expiră viza. Cred că această cerință e foarte interesantă pentru că nu e ușor de demonstrat dorința sinceră a unei persoane de a părăsi teritoriul Uniunii Europene când trecem dincolo de documentele justificative. Codul vizelor, așa, așa cum arată el în noua propunere, nu schimbă această stare de lucruri. Și spune că un consulat poate refuza uh, acordarea unei vize doar pentru că persoana respectivă nu a demonstrat convingător că nu va rămâne pe teritoriu după expirarea vizei. E vorba de o situație psihologică și faptul că trebuie să demonstrezi așa ceva merge împotriva principiilor de drept. Dar e un instrument uh, foarte puternic de a refuza acordarea unei vize și solicitantul nu are posibilitatea de a prezice rezultatul uh, solicitării sale, pentru că nu există temei juridic și dacă intrăm în detaliu, dacă citim manualul, procedurile, uh, atunci pur și simplu este o suspiciune, practic, de vinovăție, pentru că trebuie să se facă o profilare a persoanelor, dar dacă citești cu atenție manualul de procedură, vezi că se face cumva o distinție în funcție de statutul persoanei, dacă e căsătorită, dacă are copii, dacă are legături adânci cu naționalitatea sa, uh, atunci totul e regulă. Dacă ești jurist, avocat, dacă ești un șef al unui ONG sau funcționar public, atunci vei primi viza. Dacă ești bogat, vei primi viza. Dacă nu, nu. Dacă ești tânăr, dacă n-ai un loc de muncă stabil, dacă ești necăsătorit sau dacă provii din uh, anumite țări, uh, <laughs> sau dintr-o anumită pătură socială, nu neapărat de vârf, atunci e suspect că vei rămâne după ce ți se, după ce se expiră viza și atunci nu se va acorda viza acestor persoane. Trebuie abolită această cerință sau trebuie modificate regulile, cred eu se, trebuie să se specifice în mod detaliat când pot fi invocate aceste cerințe pentru a nu se acorda o viză de către consulate, că dacă nu, toată lista cu documentelor solicitate deja mai mult decât suficientă pentru a dispune de un cadru fiabil uh, pentru a lua o hotărâre în ce privește solicitarea. Apoi, motivarea refuzului. Hai să fim serioși. Chiar considerăm că formatul motivării refuzului e suficient într-un stat de drept? Cred că dacă ne satisface acest sistem prin care consulatul doar uh, bifează o rubrică și se spune că ți se refuză viza pentru că ești una, o amenințare la securitatea publică sau la relațiile internaționale ale unui anumit stat membru sau pentru că nu ai fost sincer în intențiile tale de a părăsi Uniunea Europeană, asta nu este un motiv, e doar ceva formal. Însă nu ține, nu, nu, nu, nu dă o idee persoanei, uh, solicitantului, în legătură cu motivele reale ale refuzului. Deci, deci e ceva pur și simplu medieval, nu e vorba de uh, un stat de drept aici. Deci trebuie să lucrăm mai mult la acest aspect. Trebuie să apare clar, trebuie să apară clar motivele refuzului de acordare uh, a vizei. Cred că avem uh, destul timp la dispoziție să modificăm uh, textul, nu e așa de complicat. Și vreau să vă reamintesc că Curtea Europeană de Justiție deja a subliniat că uh, în procedurile administrative privitoare la străini hotărârea acordării unui permis de ședere sau uh, uh, îndepărtarea unei persoane de pe teritoriul unui stat membru, există totuși, sau trebuie să țină cont de dreptul subiectiv și de dreptul obiectiv legat de aplicarea corectă a regulilor de autoritate administrativă și asta se leagă de o altă garanție care apare în propunere și anume practic propunerea salută recentă sentință a Curții Europene de Justiție privitoare la faptul că solicitantul căruia îi se refuză viza trebuie să aibă uh, acces la o cale de atac. Să poată stea în fața justiției. Dar cine are experiență cu instanțele judecătorești știe foarte bine că dacă nu există o, o motivare a unui uh, act administrativ negativ, uh, Uh, ai puține șanse de succes dacă ajungi în fața unui judecător. Se subliniază că o cale de atac trebuie să uh, existe pentru solicitant, dar trebuie să ne gândim și la situația deosebită a, uh, a unui solicitant, că dacă ești cetățean uh, a unui stat din Africa, din America de Sud, din Asia și primești un refuz din partea unui consulat, și legea spune că trebuie să te duci în capitala țării de destinație sau la consulat și, sau mă rog și trebuie, trebuie să începe o procedură în justiție în capitala țării consulatului, e practic imposibil. Deci nu este cu adevărat un acces la justiție. Trebuie să există o cale de a se facilita accesul la justiție pe cale electronică sau un alt fel. Uh, dar aș vrea să văd că în dezbatere e luat mai în serios acest aspect. Și încă un lucru. Uh, cooperarea consulară locală în zona Schengen trebuie pusă în aplicare, dar și în uh, interesul solicitanților, nu doar al statelor membre, pentru că nu împiedică nimic uh, utilizarea cooperării consulare, inclusiv pentru a avea o cale de atac administrativă în cazul refuzării, refuzului unei vize. Se poate face la fața locului, fără a obliga uh, solicitantul să uh, călătorească în țara de destinație pentru a avea acces la o instanță. Sunt multe exemple în dreptul administrativ, chiar uh, european, care ne arată că se poate găsi o soluție pragmatică chiar dacă decizia obținută nu e obligatorie. Bun, îmi pare rău că am, v-am răpit din timp, foarte rapid. Mai spun că mai este un aspect în regulament. Se spune acolo că faptul că ai obținut o viză nu înseamnă că ai drept automat de intrare. Da, sigur, e adevărat acest lucru. Practica internațională, dreptul internațional spune asta, dar e și, la fel de adevărat că dacă am obținut viza, și am planificat o călătorie într-o anumită țară, trebuie să existe și echitate. Dacă, se, dacă statul care face controlul la frontieră spune nu, nu poți intra, nu, trebuie clarificată situația aceasta în care nu se acordă intrarea unui deținător de viză. Ar fi binevenit o clarificare în regulament. Și uh, ultimul punct, promit că e ultimul, ceva la care s-a mai făcut uh, referire aici, deci posibilitatea ca solicitanții de viză să fie penalizați uh, de autoritățile propriului lor stat. Asta nu este ceva uh, echitabil pentru solicitant. De deci ce să fie penalizat sau sancționat un solicitant pentru că guvernul uh, statului său nu cooperează în ce privește returnarea sau readmisia. Trebuie să discutăm acest aspect. Nu, credem că, nu, nu cred că e o, e o soluție corectă. Și îmi uh, reamintesc de o prevedere foarte negativă din directiva privitoare la returnare. O persoană se spune că poate rămâne în detenție pentru încă un an de zile doar pentru că guvernul său nu cooperează cu țara uh, de detenție a persoanei. Mulțumesc și uh, mă, vă rog să mă scuzați că am, v-am răpit din timp. Mulțumim pentru aceste prezentări uh, foarte interesante și echilibrate. Am ascultat uh, opinii complementare care ne ajută foarte mult uh, să facem o apreciere asupra dosarului despre care discutăm. Vă mulțumesc tuturor. Cred că fiecare dintre dumneavoastră s-a referit la aspectele pe care le-am prezentat în uh, introducerea mea, în care v-am prezentat uh, scopul audierii. That the current dispensation is, is cumbersome, is somehow... Vă spuneam că legislația actuală este complicată și favorizează cumva o abordare negativă, lucru care a fost uh, subliniat în special de dumneavoastră, domnule profesor Di Filippo, în prezentarea dumneavoastră academică. That we are trying to modify for the better. Este o situație pe care încercăm să o schimbăm în bine. Cred că toate contribuțiile au insistat uh, pe importanța de a depăși aceste deficiențe și pe peisajul uh, sau mediul uh, complicat cu care se confruntă milioane de oameni care încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Și vorbeam despre cum să găsim uh, modalități mai eficiente de acordare a vizelor. Am vorbit și despre sectorul turistic, despre navigatori. Aceștia reprezintă o industrie foarte mare în multe țări ale Uniunii Europene. Many needing the so Sunt mulți care au nevoie de vize cu intrări multiple. Este un subiect care a fost uh, foarte dezbătut în timpul negocierilor pe care le aveam cu Consiliul de mai bine de câțiva ani. Încă mai avem uh, timp la dispoziție pentru un schimb de opinii, să vedem ce au de spus uh, membrii care participă la această audiere. Vă rog. Mâinile pe sus. Some other? okay, let's... Yes, of course, Mr. Becker, but let's... Sigur că da, domnule Böge. Dar mai întâi, domnul, nu știu cum vă cheamă? Hello, hello, From the ECR group. Yes, please. Thank you, go Robert first and then it'll be you, Mr. Becker. Apoi dumneavoastră, domnule Becker. Da. Într-o mare măsură, grupul ICR este de acord cu poziția Comisiei și a Consiliului. În același timp însă, simpatizăm și cu observațiile critice făcute de domnul Springer cu privire la navigatori și vizele cu intrări multiple. Facilitarea deplasărilor legitime și îmbunătățirea securității sunt la fel de importante. Nu sunt alternative. Politica comună de vize se bazează pe încredere între statele membre ca și sistemul Schengen în sine. Prin urmare, este esențial ca toate statele membre să aplice aceleași standarde și criterii și să nu existe verigi slabe în rândul statelor membre. Noi susținem uh, în special o utilizare eficientă și sistematică a politicii de vize ca un instrument uh, în relațiile cu țările terțe care nu sunt dispuse să-și ia înapoi cetățenii. Mă bucur să aud că acest instrument este deja folosit și a dat rezultate. Totuși, considerăm că aceste măsuri ar trebui să meargă drept la țintă, adică elitele țărilor respective și nu cetățenii de rând. Mulțumesc pentru această observație. Văd că intră și domnul Becker, vă rog frumos. Da, am intrat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut această audiere cu experți foarte competenți care reflectă deja unele rezultate ale activității noastre, dar avem și multe de învățat. În fața noastră se află o negociere Uh, vizele umanitare vor fi tratate uh, separat. Deci este clar că acum ne referim la oameni de afaceri, turiști, sportivi, tineri uh, pentru care ne propunem reglementări. După aceea trebuie să mai acordăm atenție și problematicii bona fide. Da, într-adevăr și problema navigatorilor până la urmă este interesantă și nu știu dacă am uh, verificat și gândit uh, până la ultimul detaliu toate aspectele necesare. Deci, cred că este limpede că anumite probleme legate de uh, externalizarea vizelor ar trebui să fie uh, regândite, pentru că în cadrul unei misiuni uh, la Istanbul uh, am constatat că pot să existe rezultate foarte bune. Exemplul pe care l-a dat uh, reprezentantul președinției austriece în ce privește de asemenea reprezentarea uh, mai multor state membre de către un stat ar putea să fie de asemenea o cale foarte binevenită. Și de altfel găsesc că uh, ar fi un instrument foarte important ca să existe în continuare o bună colaborare între Uniunea Europeană și anumite state terțe pentru ca politica vizelor să poată fi folosită și ca un instrument de presiune la un moment dat. Uh, este o, un instrument care a fost folosit și în trecut și cred că putem să folosim acest instrument și uh, în viitor. Mulțumesc pentru toate informațiile furnizate și sper să putem colabora foarte bine. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg uh, Becker. Eli Schleimer. Thanks a lot, uh, Juan Fernando. Um, just a quick... Mulțumesc foarte mult. Un comentariu rapid, pentru că, din păcate, am fost la alte întâlniri și nu am putut să urmăresc uh, prezentările tuturor invitațiilor, ci doar pe a profesorului De Filippo, a cărui uh, contribuție o apreciez foarte mult. Juan Fernando, vreau să îți dau întregul meu sprijin și să-ți mulțumesc pentru încercarea de a aduce această discuție în Parlamentul European. Este un lucru absolut important. Trebuie să fim uh, sinceri unii cu alții. Eu sunt raportor uh, din partea S&D cu privire la reformarea regulamentului Dublin. Unul dintre principalele neajunsuri ale acestei reforme este că se bazează pe criteriul uh, primei țări de intrare, intrare ilegală ceea ce este deja problematic, pentru că oricum există foarte puține căi sigure și legale pentru ca migranții să ajungă în Europa, deci este un pic cam ipocrit să vorbim despre legalitate în contextul uh, Dublin. Dar dacă vrem să fim eficienți uh, în gestionarea traficului de ființe umane, nu putem să evităm această discuție legată de alternativele legale pe care le putem pune la dispoziție uh, astfel încât să oferim posibilitatea unei uh, intrări uh, sigure și legale uh, și exercitarea dreptului la azil în UE. Acum vorbim despre acele platforme regionale de debarcare și de altfel acum câteva zile Uniunea Africană a spus acum câteva zile că mulțumim, dar nu ne interesează împreună cu Tunisia și Libia. Deci aceasta nu poate fi calea de urmat. Cred că trebuie să ne concentrăm pe vizele umanitare, pe programele de locare, care, să, care sunt și la înălțimea ICNUR. Aceasta este singura modalitate de a gestiona problema traficului de ființe umane. Fără astfel de opțiuni și alternative, nu putem să uh, acordăm uh, integral dreptul legitim de a solicita azil în UE. Așadar, Juan Fernando, ai întregul nostru sprijin în această luptă legitimă. Și cred că toată documentația pe care ne pui la dispoziție este bine întemeiată și te susțin. Mulțumesc. Mulțumesc, Eli. Văd că și doamna Barbara Spinelli vrea să intervină. Eu vrei Innanzitutto ringraziare moltissimo. În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult uh, lui Juan Fernando pentru încăpățânarea cu care a dus lupta asta și iată, din nou uh, e pe baricade și care sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce a făcut și face și îl voi ajuta și eu în măsura posibilităților mele și am ascultat uh, ce au de spus invitații, inclusiv uh, aspectele mai tehnice și am avut cumva un deja vu uh, mm, neplăcut, pentru că mi-am amintit negocierile privitoare la acel blue card, mm, acel permis uh, de ședere în scop de muncă uh, pentru cetățenii ai unor țări terțe, dar negocierile au eșuat pentru că Consiliul n-a reușit să vină cu o soluție satisfăcătoare față de cerințele Parlamentului. Și aceeași experiență, din păcate, a avut-o și Juan Fernando. În ce privește codul vizelor, ce mă interesează pe mine mult e discursul uh, privitor la statul de drept spusele domnului profesor de Filippo. Deci, dacă ar trebui să spun la ce țin eu cel mai mult în viitoarele tratative privitoare la codul vizelor e ca în formulare și întotdeauna în limbajul utilizat să, totul să se bazeze întotdeauna pe statul de drept. Să nu se utilizeze argumente care, ascultându-l pe eh, domnul profesor, m-au făcut să mă gândesc la procesele închiziției, ale bisericii, procesele de intenție, adică să demo- să demonstrez sinceritatea propriilor intenții, eh, pedepse, lucruri de genul ăsta. Adică ești suspectat de rea credință. Toate aceste lucruri n-au nimic de a face cu un stat de drept ci cu mărturisirea păcatelor mai degrabă. Și e un lucru care mă îngrijorează foarte mult. Pentru că dacă Uniunea Europeană abandonează principiul statului de drept, atunci vom intra pe teritorii lingvistice foarte bizare pe care din păcate le-am cunoscut în trecut, bazate pe identitate etnică, pe bună credință, în fine, toate lucrurile astea care sunt anterioare statului de drept. Și acestea fiind spuse, ce vreau să întreb? Dacă dorim să ieșim din uh, amalgamul ăsta între psihologie și de respectarea statului de drept, sunt situații în care acest amalgam poate duce inclusiv la corupție, că s-a întâmplat și în trecut acest lucru. Și dacă admiterea unor cetățeni din țări terțe nu funcționează foarte bine pe căi legale și din motive economice, atunci vreau să știu ce cred uh, invitații noștri în legătură cu corupția pe scară largă, uh, înregistrate la acordarea acestor vize, care, cum se spune, golden visa, deci vize acordate celor bogați, uh, nu doar în Malta, ci o serie întreagă de țări europene, nu știu, Lituania, Austria, uh, au uh, această procedură, Portugalia, de exemplu. Sunt vreo 11 state europene care acordă astfel de vize. Sunt fenomene și uh, programe de Golden Visa care există. Asta înseamnă că poate nu funcționează ceva în codul vizelor. Se uh, îngreunează foarte mult procedura de uh, obținere unei vize. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Spinelli, spune președintele. Dați-mi voie să vă spun că Vă mulțumesc uh, mult pentru cuvintele dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru ajutorul acordat de grupul dumneavoastră parlamentar GUE, pentru că uh, facem tot ce putem pentru a avea o majoritate cât mai amplă în Parlament uh, care să ne dea o poziție mai bună față de Consiliul la negocieri și să facem toate eforturile pentru asta ca să încheiem în uh, această legislatură uh, procedura legislativă respectivă. Vă mulțumesc și acum uh, văzut și pe doamna Dali care a cerut cuvântul. Vă rog. thank you. I... Mulțumesc. Aș vrea niște clarificări suplimentare. La un moment dat, președinția austriacă a Consiliului a menționat că dorește ca solicitanții să depună cererile digital și aș vrea să obțin mai multe informații despre acest aspect. Asta include întregul proces sau nu? Și aș vrea de asemenea să înțeleg mai bine poziția Comisiei pe această chestiune, să înțeleg dacă Comisia a efectuat o evaluare detaliată cu privire la implementarea unui sistem digital de vize și cu privire la depunerea digitală a vizelor. Mulțumesc! Domnul Becker, încă o dată. Punct. Ja, da, noch einmal eine, eine kurze Ergänzung. Da, o scurtă completare. După ce am uh, uh, uh, spus că noi tratăm aici codul privind vizele fără să discutăm și despre vizele umanitare. Colega mea a dus în discuție vizele umanitare, dar noi mai avem o audiere privind vizele umanitare și uh, salut uh, prezența reprezentanței Comisiei și reprezentantului Consiliului pentru a-i ruga să ne spună care este poziția domniilor lor privind vizele umanitare. Ar fi un mare ajutor. Mulțumesc! visas. Uh, da, o să vorbim despre crizele umanitare. We have an în a doua jumătate a acestei audiere avem un punct în care discutăm vizele umanitare. And if I'm not mistaken, no more point... Dacă nu mă înșel, nu mai dorește nimeni să intervină. Doar eu. Aș vrea să aduc câteva clarificări suplimentare. Vă rog frumos să ne dați aceste clarificări ca să înțelegem mai bine pozițiile dumneavoastră, pentru că tocmai acesta este scopul audierii noastre. Domnule Springhet, ați vorbit despre navigatori și ați vorbit mult. Credeți-mă, am luat în considerare această abordare pe parcursul negocierilor. Uh, industry, ship owning industry and, uh... Industria armatorilor și navigatorii trebuie, bineînțeles, să, să facă obiectul reglementărilor atunci când vorbim despre vizele cu intrări multiple. Aș vrea însă să știu dacă există un impact al operațiunilor de căutare și salvare pe mare care cumva îi afectează pe navigatori. Există cumva vreo nouă logică în practica navigatorilor din această cauză. Apoi, ICR, prin intermediul domnului Aho, a corelat codul vizelor cu politica de readmitere. E discutabil acest aspect. Sunt sigur că sunteți conștient de faptul că există opinii în acest Parlament în favoarea acestui aspect, alții obiectează, obiectează și pe bună dreptate, cum că există o legătură între codul vizelor și politica de readmitere. Dar aș vrea să înțelegem un lucru. Implementarea acestei clauze nu ar trebui să fie în, dezavantajul turistului de rând ci asupra elitei guvernamentale sau administrative din statul membru respectiv, pardon, din uh, statul terț, care nu cooperează în cadrul politicilor de readmitere asociate cu procedurile de facilitare a vizelor. Aș vrea să comentați pe acest subiect. Ați auzit câteva întrebări? Vă rog, în ordinea în care doriți, uh, luați-vă libertatea să răspundeți. Oricum, uh, mai avem o sesiune de discuții și pentru a doua sesiune care se ocupă de vizele umanitare. Domnule Lux. Mulțumesc, stimate domnule raportor. Au fost adresate mai multe întrebări. Dați-mi voie să încep cu ultimele. Cum afectează Uh, această pârghie uh, de care ne putem folosi în ce privește acordarea vizelor relațiile. Noi uh, nu dorim aici să facem tabula rasa. Sunt măsuri pe care putem să le folosim așa cum am procedat de pildă uh, în uh, mecanismul de stopare uh, a vizelor ne adresăm în primul rând uh, prin măsuri pe care le luăm față de elite. Probabil că vom mai avea ceva de lucru dar noi nu vrem să împiedicăm turismul sau călătoriile de afaceri, ci să uh, fie punct țintit, punct ochit. O altă chestiune. Problema legată de cererea de viză uh, de formulă electronică. Aici diversele state membre au uh, un nivel diferit de digitalizare a activităților administrative, dar dorim să uh, creăm posibilitatea pentru uh, cererea electronică, trebuie să găsim însă și o formulă de semnătură electronică în țara mea e foarte ușor posibil să obții dreptul de semnătură electronică, dar pentru un pakistanez, pentru un rus sau un uh, chinez uh, va fi mult mai greu să obțină dreptul de semnătură electronică acordat de un stat membru din Uniunea Europeană. Deci, uh, din acest punct de vedere, va trebui să găsim soluții de detaliu să vedem dacă va exista din acest punct de vedere posibilitatea formulării unei cereri electronice de acordare a vizei pentru că ne dorim să ușurăm viața solicitantului, dar și viața lucrătorilor noștri de la uh, consulate. Nu știu dacă uh, pot să răspund acum la întrebarea domnului Becker, care este poziția președinției în legătură cu vizele umanitare. Voi încerca să răspund sec din perspectiva unui jurist. Când vorbim despre vize în sensul Uniunii Europene, vorbim de acordarea dreptului de uh, a intra um, în Uniunea Europeană pentru o perioadă de 90 de zile până la 180 de zile. Deci, Persoana care obține viza după 90 de zile trebuie să părăsească spațiul Uniunii Europene. Sigur că există și alte modalități de a intra în Uniunea Europeană, dar care sunt reglementate prin alte tipuri de reguli, nu prin codul vizelor. Aici este vorba, în primul rând, de temeiul juridic și salut faptul că acum se va discuta separat de vizele umanitare. Nu trebuie să amestecăm până la urmă prevederile legale. Noi Vorbim, cum spuneam, de o ședere de maximum 20 de zile pe care o facilităm prin acordarea uh, unei vize. Instrumentele de care dispunem sunt destul de diferite. Vorbim de eh, vize pentru spațiul Schengen care eh, prevăd o perioadă de 90 până la 180 de zile în spațiul Schengen. Mai există alte tipuri de vize pen, pentru uh, o perioadă de inclusiv un an care pot fi acordate pe plan național de statele membre și uh, tot felul de alte tipuri de permis de ședere dar eu cred că, din punct de vedere juridic, trebuie să lucrăm foarte clar, curat, fără să contaminăm uh, diversele uh, domenii, să nu amestecăm lucrurile. pentru că uh, pentru alte tipuri de viză nu există în clipa de față o bază legală. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum Comisia. Dați-mi voie să răspund uh, întrebărilor și comentariilor, o doar de la deputa- deputați, și de la ceilalți uh, invitați, uh, care le mulțumesc pentru intervenție. Sistemul de vize multiple și faptul că efectul de cascadă nu va funcționa pentru toate categoriile, dar vreau să vă atrag atenția asupra unei prevederi care permit acordarea de până la, pe un termen de până la șapte ani acestor vize Deci uh, aici uh, statele membre nu trebuie să se conformeze strict uh, acestui sistem de cascadă, ci, și, ci pot să acorde și vize cu un termen de valabilitate mai uh, lung, acolo unde solicitantul dovedește că trebuie să călătorească în mod regulat și că e de bună credință. Deci există flexibilitate. Comentariile făcute de profesorul de Filippo, propunerea respectă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, sigur, sunt reguli uh, de non-discriminare pe baza sexului, religiei și așa mai departe. În ce privește forma sau formularul, există obligativitatea de a indica în mod specific motivele refuzului acordării vizei, dar trebuie să fie indicat în mod exhaustiv motivul, ca să știe și solicitantul. Credem că destul de clar, bun, putem îmbunătăți formularea, dar solicitanții vor cunoaște motivul și pot uh, beneficia și de o cale de atac cu proceduri uh, conforme drept, legii din statul membru respectiv. Deci considerăm că sunt garanții destule pentru uh, solicitant și că se respectă uh, statul de drept. Mm, a existat o întrebare în legătură cu digitalizarea. A, comisia a prezentat în același timp cu propunerea privitoare la codul vizelor, a prezentat pe 14 martie o comunicare, da, videle digitale sunt soluția pentru viitor și ar ajuta pe toată lumea, pe solicitanți, pe consulate. Deci pe baza sistemului VIS, de informații privitoare la vizele, și se discută la nivelul Consiliului o decizie de upgradare a acestui sistem care va fi îmbunătățit în interesul solicitanților. Iată, avem această propunere, dar până la sfârșitul anului vom lansa un studiu ca să mergem și mai departe pentru o digitalizare de, mm, totală a sistemului de acordare a vizelor. Vom avea și proiecte pilot care vor fi evaluate cu un sistem de vize electronice. Deci vom examina practicile din statele membre, instrumentele utilizate, dar, în principiu, suntem de acord că da, asta e abordarea corectă. Legătura cu readminterea. Comisia propune un mecanism flexibil care să fie aplicat de la caz la caz, se va ține cont de țara terță, de situația din acea țară. Deci este flexibil. Se poate aplica tuturor cetățenilor unei țări terțe sau doar anumitor categorii avea și alte instrumente politice în care se face distinție și pentru mecanismul de suspendare a vizelor. de se face, există posibilitatea de a diferenția de la caz la caz, după cum am mai spus. Instrumentul va fi flexibil, e cel mai bine așa, Sperăm sigur că uh, instrumentul va avea și un efect de preîntâmpinare, va exista și siguranță juridică și dacă e nevoie putem pune asta în scris, dar avem flexibilitate. Mulțumesc. Thank you. Mrs. Marcello, would you like to comment? Vreți să comentați? Vreți să adăugați ceva sau nu? Dar pe scurt. Vă atrag atenția asupra timpului. Știți că interpreții au dreptul legitim la grevă și la șase și jumătate fix încetează interpretarea. Da, foarte rapid. Într-adevăr, așa cum spunea și Comisia, digitalizarea este calea de urmat. Suntem de acord. În ceea ce privește vizele cu intrare multiplă, vrem să subliniem uh, studiul de impact care recunoaște valabilitatea de 10 ani a vizelor uh, din uh, Statele Unite uh, și Canada. Doar 5% au primit viza cu o valabilitate între 4 și 5 ani, deci este o mare diferență. În ceea ce privește costurile, cerința uh, implică un cost mare. 25% dintre respondenții la consultare au semnalat acest aspect. Uh, și pe de altă parte, dacă datele biometrice sunt colectate odată și totul este înregistrat în vis, atunci de ce o persoană care vine în uh, zona Schengen la câteva zile sau la câteva luni trebuie să fie din nou verificată pe baza datelor biometrice? Mesajul nostru final uh, este că NET uh, lansează un apel uh, la autoritățile europene să creeze un sistem care să le permită călătorilor de bună credință uh, să vină în Europa în conformitate cu condițiile de securitate. Mulțumesc, domnule Dix. Mulțumesc, domnule raportor. Aș vrea să mă refer la comentariile doamnei Galio Carsilia privind digitalizarea și despre studiul de la sfârșitul anului în rândul statelor membre. Dacă VFS Global uh, consideră că se poate implica, am fi încântați uh, să ajutăm Comisia. Domnule Springet, mulțumesc foarte mult, domnule raportor. M-ați uh, rugat să fac o observație și aș dori să mă refer la ea și apoi am să revin la subiectul prezentării mele. M-am bucurat să îi aud uh, pe unii membrii ai Parlamentului că vor lua în considerare comentariile noastre. Aș vrea să mă refer la ce spunea doamna Galiega referitor la vizele cu intrări multiple. Da, chiar și potrivit regulilor actuale, chiar dacă în text uh, este inclusă formularea shall, încă există marjă de discreție cu privire la acordarea vizelor cu intrare multiplă. În practică însă se întâmplă rar uh, să se acorde o viză pe 5 ani și prin urmare considerăm că este important să se facă un amendament la sistemul de cascadă pentru a le permite navigatorilor să se califice pentru o perioadă pe termen mai lung de până la 5 ani. Asta ar oferi certitudinea pe care o căutăm. Aș vrea să comentez acum cu privire la rolul uh, navigatorilor în operațiunile de căutare și salvare în procesul de migrație. Poate că este rolul cel mai vechi al navigatorilor atunci când o navă uh, dă peste oameni uh, care au probleme pe mare le vine în ajutor. Acest principiu este consacrat în dreptul maritim internațional. O altă dispoziție importantă este că uh, ei uh, trebuie să poată debarca persoanele salvate în primul port în care ajung. Nu se întâmplă întotdeauna acest lucru. Și Astăzi am aflat că un stat membru a refuzat uh, admiterea unei nave înregistrate sub propriul său pavilion, care salvase mai multe persoane la ananghie pe mare. Sunt multe companii care fac uh, pregătiri detaliate pentru tranzitarea Mediteranei, știind că vor da peste persoane care au nevoie de salvare. De altfel, aceste companii și-au instruit uh, echipajele astfel încât uh, naufragiații să fie salvați uh, și îngrijiți corespunzător până când sunt debarcați pe mal. Echipajele, de altfel, trebuie să fie felicitate pentru acțiunile lor. De multe ori echipajele au fost amenințate chiar de către persoanele pe care le-au recuperat de pe mare, care poate nu vor să fie descărcate în primul port în care ajunge nava. Aceasta poate fi o situație dificilă pentru navigatori. Deci, navigatorii nu doar că dau peste un număr mare de oameni a căror viață este în pericol, dar pe de altă parte trebuie să le și facă față. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru întrebări, domnule raportor. Cred că este un subiect important. Este important să recunoaștem uh, rolul pe care îl joacă navele comerciale și navigatorii de pe navele comerciale în această criză, care încă nu s-a terminat. Și în cele din urmă, profesorul De Filippo. Uh, foarte rapid. Am să răspund în italiană la ce a întrebat doamna Spinelli. Eh, per le osservazioni, il tema della corruzione. Mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Da, ați vorbit despre corupție. Da, e, e o problemă atunci când eh, prin lege autoritățile publice primesc puteri prea mari uh, fără să fi specificat modul de exercitare a competențelor. Da, oamenii fac dintotdeauna abuz de putere de la începutul omenirii și unul din obiectivele dreptului e a limita posibilitatea de a comite abuzuri. Asta, asta nu înseamnă că uh, Uh, toate persoanele din uh, domeniul de care ne ocupăm noi abuzează de cerința asta de sinceritate sau de, de, de dovedirea sincerității, dar într-adevăr uh, vă invit să citiți procedurile din manual pentru că sunt lucruri preocupante, că există risc de abuz, de corupție, există asemenea riscuri, există solicitări de acordare de favoruri de diverse tipuri, sunt și reclamații, uh, cazuri mai ales de tinere femei în anumite țări care li se cere ceva ilegal sau tineri uh, și trebuie să ne ocupăm de problema asta. Sunt și riscuri în domeniul migrației, dar vor fi întotdeauna Uh, cei care depășesc uh, termenul legal de ședere, dar dacă scădem prea mult standardele de decență și de calitate uh, democratică ale regulilor noastre, ne îndreptăm spre pericolul barbariei, nu ne putem permite așa lucru. Europa e mare și pentru Constituțiile sale și, ne, și uităm de acest lucru prea des. S-a dat aici un exemplu uh, în legătură cu salvarea naufragiaților și uh, problema conflictelor politice și, într-adevăr, și acolo e o mare sursă de îngrijorare. Mulțumesc. Now, I was intending to just to deliver a final... Intenționam să fac doar câteva comentarii finale, dar nu mai avem timp, așa că mai bine să trecem de îndată la cea de-a doua dimensiune a acestei audieri, care se referă tocmai la vizele umanitare. Vreau să mă adresez acum domnului Lux de la Consiliu. Este evident că Comisia sprijină această inițiativă. Și iată, avem aici uh, martorii uh, din partea celor care contribuie la facilitarea vizelor pentru milioane de oameni. Și asta este în concordanță cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Avem acest temei juridic pentru politica comună de vize. Noi, la Parlamentul European, am dat dovadă de uh, Uh, disponibilitate de a ajunge la compromis. Și pentru asta ne ocupăm de vizele umanitare. Este o mare dorință în, din partea Parlamentului European. Și asta pentru că ne dorim să se întâmple cu adevărat acest lucru. Am vorbit despre facilitarea vizelor și despre mm, eficientizarea procedurilor avem spațiu de manevră, avem timp în fața noastră, așa că haideți să trecem la treabă, astfel încât acest dosar să fie în cele din urmă finalizat după patru ani de negocieri îndelungate. A venit momentul ca președinția austriacă să pună osul la treabă și să contribuie la finalizarea acestui dosar uh, pentru numeroși oameni care așteaptă acest lucru, inclusiv Parlamentul European. Trecem acum la cel de-al doilea panel și am să-i anunț pe invitați. Cred că problema vizelor umanitare a fost deja introdusă. Vă reamintesc că la începutul acestui mandat Ideea era să simplificăm procedurile. După care a venit așa zisa criza refugiaților. Acum există discuții legate de natura acestei crize. Mulți uh, membrii din Parlament spun că această criză, așa zisa refugiaților, este de fapt o criză politică, care cumva pune sub semnul îndoielii voința politică de a răspunde într-o manieră europeană la o provocare comună, și anume gestionarea granițelor externe ale Uniunii Europene și asigurarea în același timp a liberei circulații a oamenilor, în special a cetățenilor europeni în interiorul granițelor europene. Tocmai asta este ideea. Și am spus de nenumărate ori că foarte mulți oameni își pierd viața în încercarea de a intra pe teritoriul european, pentru că fac asta în mod ilegal. Și ei spun pentru că nu există căi legale. N-au nicio șansă altfel. Deci, cumva, încercăm să conștientizăm cu privire la necesitatea de a aduce niște căi legale în peisajul juridic din domeniul libertății și securității la nivel european. Și unul dintre instrumente este, bineînțeles, reprezentat de vizele umanitare. N-am inventat noi așa ceva din capul nostru, nu. Răspundem unei uh, revendicări uh, afirmate de foarte multe ONG-uri, profesioniști juridici, biserici chiar, experți umanitari, care au uh, făcut apel la acest Parlament European să vină cu o inițiativă legată de vizele umanitare sub o umbrelă juridică europeană și nu individual la dispoziția fiecărui stat membru relevant national legislation of each și nu în baza legislației naționale a fiecărui stat membru. Acesta este lucrul pe care îl vom discuta cu experții prezenți astăzi aici. La acest uh, al doilea panel de discuție participă următoarele persoane. Domnul Wouter van... Yes, which is... Uh Uh, uh, the European added value. De la Unitatea pentru Plus Valoare Europeană, după care dr. Violeta Moreno-Lac care va prezenta aspectele economice, apoi uh, doamna Mina Fernandez, și domnul Dejaghe, fost consul general al Franței și fost uh, director al departamentului de vize din Franța și în uh, momentul de față consultant independent și domnul uh, Jean de Volder din comunitatea din Sant'Egidio. Și până acum am avut discuții foarte interesante. Începem cu domnul Autor van Valegoi, representing European added value. Cu reprezentantul uh, Unității pentru Plus Valoare Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând uh, voi vorbi eu, după care dr. Fernandez și după care doamna Moreno Lax. Aș vrea să clarific un lucru. Legislative or initiative procedure and as it is a legislative or initiative procedure it comes along este o procedură legislativă și este legată de un studiu de impact al Parlamentului. Este vorba de analiza valorii adăugate europene. Utilizarea unei asemenea analize a valorii adăugate europene um, este importantă pentru a vedea care este până la urmă eficiența propunerii avute în vedere de către Parlament. Ne aflăm la începutul acestui proces și ne gândim la legislația Uniunii Europene în ce privește vizele umanitare. Pentru a susține analiza noastră, am studiat uh, două tipuri de impact uh, drepturi fundamentale și de asemenea impact economic. Și în prezentarea uh, domnului doctor Fernandez și a, a domnului uh, uh, Moreno Lax uh, vor fi reflectate. Este vorba despre starea de fapt, dar încă nu avem standarde clare în ce privește admiterea în Uniunea Europeană de către solicitanții de azil și nu avem în vedere, din acest punct de vedere, aranjamente practice. Dar trebuie să ne gândim uh, și la aspectele legate de relocare. Relocarea se referă uh, strict la cei care au fost declarați refugiați, uh, nu și la cei al căror statut urmează să fie determinat. 90% din cei care merită protecție internațională au ajuns totuși în Uniunea Europeană pe cale uh, ilegală. Asta creează probleme legate de sănătate. Știți că în 2016 au existat 5.000 uh, de decese și uh, ne confruntăm cu decese și în clipa de față și după aceea există un impact uh, important Uh, financiar pentru statele membre. Uh, trebuie să ne întrebăm uh, care ar putea să fie costurile unei legislații europene și care ar putea fi costurile dacă nu adoptăm o legislație europeană în ce privește um, controlul la graniță și combaterea crimei organizate. Există câteva elemente de valoare adăugată, inclusiv în ce privește um, acordarea unor vize umanitare odată din perspectiva drepturilor umanitare ar uh, oferi până la urmă o care legală de intrare în spațiul european, s-ar reduce migrația ilegală și ar exista niște căi legale de uh, cerere a unui drept de azil, uh, poate că ar spori și eficientizarea procesului de acordare a dreptului de azil și ar putea duce și la o reducere a costurilor. În această analiză am identificat trei uh, posibile opțiuni în politicile de um, acordare a acestei vize umanitare. Ar fi o abordare de tip visa waiver, Uh, pentru anumiți refugiați. În al doilea rând ar exista opțiune de acordare de uh, vize uh, pentru un teritoriu limitat pentru a formula pe acel teritoriu și cererea de azil și după aceea putem acorda și permise uh, europene de uh, protecție uh, prin susținerea oficiilor europene um, de acordare a dreptului de azil, care s-ar putea, prin colaborarea cu serviciile de um, acțiune externă, să funcționeze și în teritoriul extern Uniunii Europene. Trebuie evident să existe un control din motive de securitate. Acesta este un tabel simplificat în ce privește externalizarea analizelor și trebuie să corespundă cu cele trei posibilități, cele trei opțiuni pe care le-am descris. Sigur că uh, abordarea visa waiver ar fi preferabilă din punct de vedere al drepturilor individului, dar celelalte două opțiuni ar avea de asemenea beneficii economice. În primul rând, ar fi o reducere a costurilor de primire și de returnare este nevoie de uh, bun management uh, al procesului de acordare a uh, vizelor. Aceasta a fost o prezentare în 5 minute a unui document uh, care uh, însumează 190 de pagini. Eu cred că putem uh, cu alt prilej să intrăm și în amănunte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Balegoi. Acum Cred că putem să dăm cuvântul poate întâi doamnei Fernandez pentru o perspectivă economică și după aceea îi vom da cuvântul doamnei profesor Moreno Lax. Doamna Fernandez, vă rog câteva amănunte în legătură cu comentariile colegilor, dar din perspectivă economică S-a menționat un status quo. Costurile uh, pot să scadă semnificativ uh, dacă analizăm impactul în anumite state membre, după aceea impactul în ce privește solicitanții de azil individual, sigur că uh, ei nu vor mai fi expuși riscului de a fi traficați, dar impactul nu este același pentru uh, toate tipurile de emigranți. Până la urmă să ne gândim și la situația femeilor și copiilor. Este de asemenea important să ne gândim la ce tip de populație ne gândim, pentru că solicitanții de uh, azil reprezintă doar 3% din populația globală care ar merita protecție. Există trei grupuri grupul uh, privind uh, securitatea uh, la granițele externe, după aceea um, managementul granițelor și uh, câteva informații legate de costuri. În ce privește procedurile de azil, Aici uh, poate că există încă o lipsă de management la fluxurilor de migranți, uh, sosirea dezorganizată a grupurilor de migranți. Există însă și costuri legate de uh, fenomenul crimei organizate, care sunt opțiunile politice din abordare economică. Trebuie să vedem uh, cum își iau um, migranții decizia de a solicita sau nu un drept de azil, dar trebuie să vedem și care sunt uh, rutele uh, pe care ajung solicitanții de azil la noi. Dacă uh, ne gândim la uh, uh, modalitatea de a ajunge în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a obține o viză umanitară și de a, tare, de a recurge la o rută sigură legală. Deci, iată și din această perspectivă costurile. Eu cred că viza umanitară ar putea să ducă la reducerea costurilor. Principalul impact ar fi că un mare număr de migranți care ar putea uh, să solicite uh, drepte azil pe cale legală pot opta pentru viza umanitară acum. În plus, există și un alt efect de uh, venit într-o țară sursă sau o țară vecină ne putem aștepta să existe uh, un număr mai mare de solicitanți de viză umanitară. Trebuie să ne gândim care este și uh, raportul uh, venitului pe cap de locuitor în statele sursă până la urmă. Trebuie să ne gândim la uh, riscul mortalității uh, în uh, recurgerea la migrația ilegală. Dar celelalte două opțiuni ar acorda oportunități de obținere a vizei în momentul sosirii pe teritoriul european prima uh, opțiune visa waiver uh, ar fi cu o reducere mai puțin semnificativă a costurilor. Celelalte două opțiuni ar duce la uh, economii mai uh, substanțiale și cred că EASO ar putea să susțină aceste uh, opțiuni 2 și 3. Oricum s-ar uh, ajunge la reducerea migrației ilegale și ar uh, putea să existe o mai mare predictibilitate în sistem. aș dori să mă refer și la unele beneficii indirecte legate de status quo-ul uh, uh, actual uh, s-ar putea îmbunătăți cooperarea în ce privește uh, controlul la graniță, cooperarea din acest punct de vedere în managementul migrației și sigur că putem să uh, vă furnizăm și alte concluzii concrete pentru Uh, dacă dorim să uh, urmărim modul în care fenomenul migrației uh, ar putea să evolueze. Thank you. And now it's time for Professor Moreno. Mulțumesc și acum doamna mm, Moreno Lax, aspecte juridice ale vizelor umanitare. Mulțumesc. Voi începe rapid cu principalele elemente despre care am auzit deja E, problema e accesul la azil pentru cei care chiar au nevoie de el. 90% am auzit din totalul celor care sunt apoi recunoscuți, sunt refugiați, cei care au intrat în mod ilegal în statele membre și și-au riscat viața. Sunt și probleme suplimentare, de reglementare, de punere în aplicare, de asemenea, deci aceste două pot fi rezumate fiind existența unei lacune juridice, în primul rând că nu este claritate și regulile nu sunt complete în ce privește intrarea solicitațiilor de azil în UE și, în al doilea rând, e problema modului în care statele membre pun în aplicare și interpretează regulile sau dreptul european. E o abordare uh, discreționară. Și rezultatul e că criteriile adoptate sunt diferite, și sunt și propuneri uh, diferite de uh, permis de intrare. Deci nu avem o procedură mm, uh, armonizată. Asta propunem noi în raport. În următoarea imagine se pot vedea în amănunțime aceste probleme ce țin de reglementare. Sunt trei seturi de reguli uh, importante în ce privește uh, intrarea pe teritoriul european al solicitanților de aviz, uh, codul Schengen, viză, codul de vize și sistemul de azil european. Toate se ocupă de chestiunea legilor aplicabile cetățenilor țărilor terțe care doresc accesul la statele, un stat membru pentru a li se aplica protecția internațională. Uh, dar sunt multe lacune, lipsește claritatea, nu este completă reglementarea accesului pe teritoriul european al acestor persoane. Și, de exemplu, regulile Schengen uh, cuprind persoane sau se referă la persoane uh, necalificate care au uh, intenția de a traversa frontiera externă a statelor membre, dar nu se ocupă cu situa- situația specifică a solicitanților de azil. Uh, în articolul 6 uh, sunt criterii generale neclare, sunt și excepții, mai ales la articolul 14. Apoi codul comunitar pentru vize nu se ocupă de problema solicitanților de uh, azil și acordarea de vize pentru uh, aceștia. Finally, the Common European Asylum System Și apoi, uh, sistemul de azil european se referă la solicitarea de protecție internațională, dar doar în sens procedural, deci cei care formal fac o cerere de beneficiere de aviz, eh, de azil, mă scuzați, dar nu se reglementează accesul la teritoriul european ca atare. Deci rezultatul e că solicitanții de azil sunt asimilați categoriei generice de emigranți legali și sunt puși într-o situație imposibilă pentru că trebuie să demonstreze și X și non-X. Și intenție și capacitatea de a se întoarce în țara de proveniență ca accesul legal să fie permis conform regulilor Schengen, dar dacă așa, dacă ăsta este cazul, asta îi descalifică pentru obținerea protecției conformitate cu acquis comun furnizat de directiva calificărilor. Statutul de refugiat și de protecție subsecventă sunt rezervate celor care pot sau nu pot să se întoarcă în țara de origine. Deci cei care uh, pot să se întoarcă, poate că nu pot fi calificați ca refugiați. In terms of the interpretation problem, în ce privește problema de interpretare, în plus față de incertitudinea cadrului de reglementare, uh, practicile din statele membre se bazează pe considerentul că nu există nicio obligație de a elibera vize persoanelor uh, care au nevoie de protecție internațională. Sunt pro procedurile de intrare care sunt la discreția statelor membre. Însă dacă vedem mai îndeaproape dreptul primar și secundar european, dincolo de codul comun pentru vize și modul în care Curtea de Justiție a interpretat acest principiu X și X uh, au uh, un rol de jucat drepturile fundamentale, pentru că solicitații de azil sunt încadrați în categoria generică cetățenii țări, unei țări terțe, categorie utilizată pentru a reglementa acordarea vizelor. Deci, ce spune regulamentul 539 per 2001? E vorba de vize pentru cetățeni din țări terțe, din țări care apar într-o listă la anexa 1, și nu există niciun motiv juridic sau logic să se excludă pe cei care sunt în acea categorie și care ulterior solicită azil sau dreptul de azil după ce ajung pe teritoriul Uniunii Europene. La fel e valabil și pentru un grup, un grup de persoane care trec frontiera sau uh, intenția de a trece frontiera externă, articolul 77 al Tratatului de funcționare a Uniunii Europene, și și formularea folosită în codul Schengen, deci solicitanți de azil, cei care ulterior ar face o cerere de azil, sunt incluși în grupul de persoane care vor sau, mă rog, intenționează să treacă frontiera externă. Asta înseamnă că solicitanții de azil sunt acoperiți de dreptul primar, deci Carta Drepturilor Fundamentale este aplicabilă. Asta e interpretarea uh, din uh, sentințele Curții Europene și și implicate în Carta Drepturilor Fundamentale. Deci nu sunt situația cu de dreptul european fără a fi aplicabilă Carta Drepturilor Fundamentale, a, caracterul aplicabil al uh, dreptului european, spune sentința Uh, Ă, înseamnă că se aplică drepturile fundamentale garantate de carte. Deci, principiul nerefulării din carte este și el ă, inclus. Orice fel de măsură prin care nu se acordă viza, dacă expune solicitanții persecuțiilor, se interzice. Și la sentința Căldăraru ă, spune că există obligații pozitive decurgând din articolul 4 al Cartei Drepturilor Fundamentale, deci datorii pozitive, obligații pozitive pentru statele membre să se asigure că uh, nu există asemenea riscuri ca cele despre care am vorbit, deci concluzia ar fi că mm, statele membre în anumite situații nu pot uh, aplica uh, ce legislație sau ce mm, prevedere le convine mm. sunt uh, programe de relocare, sponsorizare sau coridoare, coridoare umanitare. Acestea sunt măsuri discreționare și nu se pot aplica. Noi propunem ca în anumite circunstanțe obligația de non-refoulement să creeze obligații pozitive realizabile doar prin eliberarea vizelor celor care au nevoie de protecție internațională. Thank deci, uh, asta este abordarea pe care o propunem noi pentru a asigura accesul primar refugiaților pe teritoriul statelor membre. Cred că este cea mai bună opțiune pentru a pune în aplicare dreptul comunitar uh, și legislația de la ora actuală. Soluțiile politice la care s-a referit colegul meu includ suspendarea cerințelor de uh, aplicare a vizelor, uh, că asta însemna că trebuie să se modifice regulamentul privitor la vize, ca cetățenii din țări terțe nesigure să nu trebuiască să obțină vize pentru a ajunge pe teritoriul unui stat membru până când se schimbă împrejurările. Și uh, se modifică din nou și reglementarea. Apoi, o a doua opțiune utilizarea unui set uh, modificat de reguli pentru uh, vize cu validitate teritorială limitată pentru solicitanții de azil emise de ambasadele statelor membre. Deci e o soluție individuală. Asta inspirată uh, de programul de coridoare umanitare italiene. Ni se va vorbi în curând despre asta. Și Asta înseamnă un rol centralizat al Uniunii Europene și soluții individuale pentru cei care au nevoie de protecție internațională și care solicită vize în scop de azil. Deci s-ar putea înființa niște vize pentru acordarea centrelor, uh, niște centre pe, <laughs> pentru acordarea vizelor, mă scuzați, sau uh, ar putea fi o soluție cu punerea în acțiune a sau care să mm, treacă în revistă dosarele cu uh, participarea ONG-urilor sau apeluri la nivelul Uniunii Europene. Asta ar fi cel mai uh, înalt grad de centralizare, dar însemna schimbarea totală a sistemului de la Dublin și probabil niște programe de relocare pentru a susține aceste soluții politice. Da, e posibil să existe probleme în a se ajunge la un consens pentru programe de renunțare la acordarea de vize. Atunci am evaluat cele trei opțiuni cu mm, uh, argumente pro și contra și concluzia ar fi că există temei juridic suficient în tratate pentru oricare din cele trei soluții politice de care am vorbit, articolul 77.2, literele A și B ale tratatului de funcționare, uh, Uh, cu persoanele care trec frontierele externe, articolul 78.2G al acelui tratat, cu măsuri ca parte a sistemului comun de azil european pentru gestionarea fluxurilor uh, care intră în Uniunea Europeană de persoane care doresc protecție cu legiuitorul european care poate adopta soluții, dar noi am considerat că probabil ca un prim pas o abordare întrepte ar fi preferabilă. Primul pas ar fi uh, soluții la nivelul statelor membre uh, și apoi o, un program centralizat la nivel european și, în final, perspectiva din dreapta, soluția din dreapta, deci un program prin care nu mai e nevoie de vize momentan sau pentru anumite categorii de persoane. Raportorul nu a uh, Uh, și-a exprimat preferința pentru una din aceste abordări, dar punctul de plecare pentru aceste recomandări ar fi pentru a depăși minusurile asociate cu soluția la nivelul statelor membre e cu viza pe termen lung e să conștientizăm care sunt uh, minusurile pentru aceste soluții și să avem și măsuri uh, secundare care ar elimina toate uh, inconvenientele soluției respective. Dar minusurile că, sunt că statele membre pot să nu își îndeplinească obligațiile care, state membre care nu ar dori să atragă un număr disproporționat de solicitanți, uh, conform regulilor actuale ale Dublin, și o a doua problemă ar fi acele verificări uh, de securitate înainte de sosirea pe teritoriul european, la discreția statelor membre și atunci s-ar putea ajunge la sisteme extrateritoriale de discalificare, descalificare pe ușa din dos cumva. RSD mechanism, which would not really... Și atunci, mecanismele acestea extrateritoriale nu ar fi o soluție. Deci nu uh, ne gândim la o astfel de soluție, ci doar la un mecanism prin care oamenii să solicite vize și să poată ajunge în siguranță pe teritoriul Uniunii Europene și apoi să li se evalueze cererea în conformitate cu drepturile din sistemul comun de azil. Căile de atac la care ne-am gândit menționate în studiu care să permită să eliminăm aceste probleme ar fi un mecanism independent de monitorizare și poate și de sancționare ca să ne asigurăm că statele membre își îndeplinesc obligațiile, apoi un mecanism de distribuire echitabil după sosire, articolul 80 al tratatului, bazat pe instrumentul de preferință dezvoltat de Aso. Dar și pentru asta ar fi nevoie de o reformă a sistemului de la Dublin. Uh, doamna Eli Schlein a propus asta, dar se pare că a părăsit sala. Bun, centralizarea unor cheltuieli mm, la bugetul european, ca orice costuri excesive să fie acoperite nu de stat, să fie suportate nu de statele membre, ci de toată Uniunea Europeană. Uh, și utilizarea tehnologiei și uh, digitalizării uh, solicitărilor, apoi cooperarea cu ONG-uri și înainte de sosire și după sosire și după formularea cererii de viză și de uh, azil cu o acompanierea de-a lungul întregului proces și introducerea unor stimulente pentru a se asigur, ne asigura că se respectă obligațiile. Vă mulțumesc și vă aștept întrebările. Profesor. Mulțumesc, doamna profesor Morena Lax. Acum trecem la domnul Dejagher. Independent consultant. Este consultant independent la Visa Consulting. Mulțumesc. Punctul meu de vedere va fi strict tehnic. Este punctul de vedere al consulatelor, adică care, al celor care trebuie să pună în aplicare regulamentele pe care le votați dumneavoastră mi-am pus următoarele întrebări concrete. Viza umanitară răspunde problemelor? Va pune capăt dramelor provocate de imigrația clandestină? Aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare este care ar fi impactul acestei vize pentru consulate sau pentru celelalte administrații care s-ar ocupa de cereri. Prima mea întrebare viza umanitară răspunde la problemele cu care ne confruntăm? Ei bine, constat că obiectivul este de a acorda vize unei categorii foarte clar definite de persoane. Este o categorie în același timp uh, foarte largă. Este vorba despre orice persoană care solicită protecție sau care consideră că are nevoie de protecție. En outre, après quelques années de période transitoire, pe, în afara câtorva perioade de tranziție, această viză ar avea o vocație universală. Obiectivul este de a le permite oricăror persoane, oriunde în lume, să depună o cerere de viză umanitară pentru a putea cere protecție în țările Uniunii Europene la alegerea sa, dacă am înțeles bine documentele pe care le-am avut la dispoziție. Nu am statistici uh, referitoare la numărul de persoane care consideră că au nevoie de această protecție la nivel mondial, dar îmi imaginez că numărul uh, posibil de candidați este foarte mare. Cu atât mai mult cu cât uh, propunerea prevede uh, o mediatizare foarte largă a acestor proceduri. Dar această procedură nu s-ar aplica uh, tuturor celor care încearcă să ajungă ilegal în țările Uniunii Europene. Adineauri s-a menționat uh, procentul de 90% dintre persoanele care obțin azil și care au sosit în țările Uniunii Europene pe căi ilegale. Ok, dar uh, mai există o altă cifră care mă interesează și anume, care este procentul din uh, toți cei care intră legal în Uniunea Europeană și care obțin azil? Aceasta este o cifră care nu mi-a fost dată și pe care aș vrea foarte mult să o obțin pentru că printre aceste persoane se află și persoanele pe care îi numim migranți economici, care nu sunt supuși persecuției, dar care vor să ajungă în Europa pentru a găsi o viață pe care și-o imaginează mai bună. Aceste persoane cărora li se refuză viza umanitară nu cumva ar fi tentate să ajungă totuși în Europa cu orice mijloc? Câmpul de aplicare al acestei inițiative mi se pare așa, dar uh, în același timp foarte larg, dar fără să evite tragediile imigrației ilegale. Aceasta era prima mea întrebare. A doua întrebare. Cum vor putea să facă față consulatele Uh, unei cereri de vize pe care nu o putem evalua, dar care va fi în creștere. Eu sunt fost consul și vorbesc în această calitate. Uh, fost lucrător în domeniul vizelor. Prima mea observație este următoarea. Inițiativa și obiectivul său de universalitate și intenția de a difuza informațiile pe acest subiect la o scară cât mai largă ar avea drept consecință creșterea numărului de solicitanți de vize în proporții necunoscute. Nu știm nimic despre această creștere. Un număr tot mai mare de cereri de vize care trebuie prelucrate înseamnă o creștere a necesarului de personal Asta înseamnă spații mai mari pentru a-i primi pe acești solicitanți de vize, mai multă securitate. Apelarea la externalizare va fi autorizată? Constat o diferență de abordare între documentul care mi-a fost pus la dispoziție de către raportorul pe codul vizelor care refuză această externalizare și, pe de altă parte, proiectul de raport al Parlamentului care prevede această externalizare. Apoi, dacă există externalizare, cine îl va plăti pe furnizorul de servicii? Solicitantul de, vizii, de viză? Mi-e greu să-mi imaginez asta. Statele membre? Nu prea cred. Inițiativa prevede că acest uh, cost suplimentar să fie compensat cu o uh, intrare a unor persoane care au nevoie de sprijin uh, internațional. Dar mă gândesc că și numărul acestor persoane va fi în creștere. Și uh, ne temem că persoanele cărora li se refuză această viză sau care nici măcar nu încearcă să obțină această viză uh, vor fi persoane care vor apela la migrație ilegală. Pe de altă parte, procesul este unul complex. Dacă cineva se teme că este persecutat cum o să intre în consulat, pentru că în, consula, în fața consulatului este poliție. Cum o să intre? Apoi, trebuie să se facă o evaluare a autenticității documentelor, ceea ce nu este ușor de făcut dacă putem să luăm legătura cu autoritățile locale. Apoi trebuie să se facă o evaluare a riscului real de persecuție. Nu este foarte ușor. Și apoi trebuie să se ia o decizie în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii. Între noi fie vorba, nu e prea realist. Acum, dacă decizia este pozitivă, ce este de făcut dacă solicitantul nu are pașaport? Îi se dă un document de călătorie? Dar acest document de călătorie va fi acceptat de țara de reședință? cum va părăsi persoana respectivă țara în cauză? Un agent de la consulat o să-l însoțească la aeroport? Trebuie să fim realiști. Iar dacă titularul ajunge în statul care i-a livrat, care i-a acordat viza. Care este procedura de urmat în cazul în care protecția pe care o solicită nu îi este acordată? Ce face? Haideți să luăm acum cazul un, uh, refuzului vizei. Procedura ar fi foarte constrângătoare pentru consulate. Refuzul ar trebui să fie personalizat, motivat și dat în scris. De acord, dar această redactare necesită timp și personal. Trebuie să se poate face și apel Însă, cei care au, cărora li s-a refuzat viza pot să facă apel, pot să facă contestație și nu știm uh, câte persoane vor solicita viza și câte persoane, câtor persoane li se va refuza viza. Poate dintr-o mie de solicitanți, 10 sau 50 îndeplinesc criteriile pentru a primi viza umanitară, iar toți ceilalți pot să facă contestație. Deci nu avem niciun control asupra cifrelor. Uh, și, uh, contrar a ceea ce se crede adesea, refuzarea unei vize durează mai mult timp de gestionat decât acordarea vizei. Și în concluzie, și încerc să merg repede pentru că știu că suntem în întârziere, vorbim despre o inițiativă care mi se pare perfect onorabilă. Nu am nicio legitimitate să fiu uh, în favoarea sau în defavoarea unei vize umanitare. Este o chestiune politică. Dar vorbim aici despre o inițiativă care ridică foarte multe semne de întrebare în practică și care ar necesita o creștere a mijloacelor acordate consulatelor și instanțelor responsabile de gestionarea contestațiilor. Și din experiența pe care o am, suntem foarte departe. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, trecem la ultima intervenție a lui domnului de Volder din partea comunității din Sant'Egidio. Vă urăm bun venit, din nou, pentru că nu este prima dată că sunteți la Comisia Libe. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule raportor. Într-adevăr, nu este prima dată când sunt aici. Îmi cer scuze, eu nu sunt uh, specialist uh, juridic și eu uh, doar uh, vă voi prezenta experiența mea în ceea ce privește relațiile cu cei care solicită protecție internațională și țările de primire. Discutăm aici în Parlamentul European despre această propunere. Domnule raportor, v-ați exprimat deja frustrarea cu privire la perioada lungă de timp uh, din uh, ultimii ani. Așa aș dori să vă exprim și eu uh, frustrarea multor oameni care așteaptă un semn din partea comunității internaționale și a Uniunii Europene, oameni care fug de războaie din Siria, din Libia și din alte țări. Și n-au văzut niciun semn în această direcție, de aceea vă felicit pentru efortul dumneavoastră continuu de a reveni cu această propunere. Oamenii au asistat la o politică a Europei de a-și închide tot mai mult frontierele și nu neapărat Europa. Asta am văzut în Mediterana și cred că este o situație problematică și pentru valorile Uniunii Europene. În ultimele zile și săptămâni din cauza schimbărilor politice recente din Italia, din Austria, din Germania și din alte țări europene, am văzut că închiderea granițelor uh, și în special Mediterana a fost înnăsprită. Uh, navele de salvare ale ONG-urilor uh, au fost interzise să intre în porturile europene și externalizarea și uh, salvarea a fost externalizată către coasta de gardă uh, uh, libiană. See in the past weeks, according to the IOM, Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, anul acesta peste o mie de oameni s-au înnecat în Mediterana. Și în ultimele câteva zile situația a fost în creștere. Trebuie să recunoaștem că este o situație complexă. Am auzit o propunere foarte frumoasă, sigur că da, asta într-o lume utopică. Și am auzit și o abordare critică, care dă dovadă de mai mult realism, probabil. Da, este o situație complexă, având uh, în vedere rolul uh, traficanților de ființe umane și uh, situația celor care pot fi eligibili pentru vizele umanitare, având în vedere amestecul între refugiați și migranții economici și având în vedere și opinia publică tot mai îngrijorată din uh, țările europene. Credem că țările europene și Uniunea Europeană în ansamblul său au misiunea istorică de a crea o politică viabilă fără să aș piardă sentimentul de solidaritate și de umanitate și fără să piardă valorile centrale ale proiectului european. Și aici vin eu cu experiența comunității din Sant'Egidio. Noi suntem reprezentanții ai ONG-urilor care lucrează la o soluție viabilă la Roma și în uh, alte zone, uh, noi uh, am fost implicați, am primit refugi- am ajutat refugiați care au venit în Lampedusa și alte orașe majore. În opinia noastră este absurd că oameni care au fugit deja de război uh, Trebuie să-și riște acum viața, să-și vândă ultimele bunuri pe care le mai au pentru a-i plăti pe traficanții dubioși de ființe umane să vină în Europa să solicite azil. Și așa s-a creat acel coridor uh, uman. Este o idee simplă, ca multe altele în domeniul umanitar. Uh, Fiul meu de 12 ani uh, m-a întrebat acum câțiva ani când a văzut la știri uh, bărcile pline de refugiați. Tată, de ce nu trimitem avioane să-i salvăm pe acești oameni? Și cred că tocmai asta aș propune să facă coridorul umanitar să identifice în țările de tranzit pe refugiații cei mai uh, vulnerabili, eligibili să primească protecție internațională. Și Știm că 99,9% primesc protecție internațională odată ce ajung în Europa, în țări precum Liban, Turcia și Etiopia. Uh, trebuie să le furnizăm uh, viză umanitară și un bilet de avion către Europa. Și în acest model, securitatea este esențială. Securitatea pentru refugiații vulnerabili, pentru că ei nu mai sunt obligați uh, să-și prelungească șederea în condiții foarte dificile sau să-și riște viața lor și a celor dragi pe uh, mare în mâinile traficanților. Și de asemenea, securitate pentru țările care îi primesc, un lucru pe care nu trebuie să-l neglijăm și trebuie să se facă o verificare a securității, iar aceste țări primitoare știu exact cine vine în țara lor. Și acest model uh, oferă asigurări și publicului care își exprimă îngrijorări. Acesta este un exemplu de cale sigură și legală. Este modelul Sant'Egidio iar în ultimii doi ani l-am realizat împreună cu Italia, Franța și Belgia. Am ajutat peste 3.000 de refugiați, în special uh, sirieni care locuiau în Liban și, eritre- și eritreeni din Etiopia. În mod remarcabil, și vreau să subliniez acest lucru ca pe un semn de realism politic, Sant'Egidio a constatat că guvernele de centru-stânga și de centru-dreapta sunt interesate. Acordul a fost uh, semnat de președintele Hollande de la vremea respectivă, dar și președintele actual, domnul Macron, este gata să continue și să extindă acest demers. Și chiar și unele state mai mici, precum San Marino și Andorra, au adoptat acest model pentru unele familii. Sperăm că putem extinde proiectul și în alte state membre ale UE și nu numai. Există însă un al doilea aspect pe care trebuie să-l subliniez în legătură cu aceste coridoare umanitare, un aspect inovator și atractiv pentru guverne, și anume este uh, un aspect uh, sponsorizat uh, de către sectorul privat, pentru că ați menționat costurile, cine să le plătească. Comunitatea din Sant'Egidio împreună cu partenerii săi, care sunt în, princip, în principal uh, Biserica Protestantă și Catolică din Europa, dar în Belgia, de exemplu, și comunitatea evreiască și musulmană, ei plătesc uh, biletele de avion, taxele de viză și uh, cazarea pentru aceste familii. Uh, comunitățile și partenerii monitorizează procesul de integrare a acestor familii. Este un lucru esențial pentru succesul acestui proiect. S-a demonstrat și s-a recunoscut de către Comisia Europeană și de către Parlamentul European că această formă de sponsorizare privată și altele uh, cresc uh, șansele de integrare ale nou veniților fără să sperie publicul. Credem că este în interesul statelor să promoveze și să extindă aceste forme de solidaritate eficientă care presupun o formă de colaborare între sectorul public și sectorul privat fără să pună întreaga povară asupra statului. În același timp, acest model diminuează numărul uh, posibil de victime ale traficului de ființe umane. În ceea ce privește aspectul um, principal al vizelor umanitare și îmi cer scuze că nu am studiat tot textul pentru că l-am primit abia târziu, însă uh, ca referință legală vorbim despre posibilitățile oferite de codul vizelor Schengen pentru a acorda vize umanitare și doar în unele cazuri folosim articolul 25 din cod care le permite statelor membre să acorde vize cu valabilitate teritorială limitată pe motive umanitare. Însă, aceasta nu este o procedură frecventă și păstrează un grad ridicat de excepționalitate la Sant'Egidio suntem recunoscători guvernelor care uh, au colaborat cu noi pentru a crea aceste coridoare umanitare. Și având în vedere rezultatele bune obținute, inclusiv uh, buna integrare socială a refugiaților și utilizarea rețelelor de solidaritate din societățile europene, credem așadar că acest proiect uh, poate și ar trebui să fie extins la un număr cât mai mare de refugiați și de state membre. În ceea ce privește procedurile de viză, ceea ce am văzut și ceea ce am auzit despre propunere, cred că este foarte frumoasă. Mă întreb însă care este fezabilitatea sa politică, având în vedere faptul că multe state membre se opun în Consiliu. Credem însă că este posibil să ajungem la un cadru juridic cu următoarele caracteristici. În primul rând, autorizarea de intrare din motive umanitare nu ar mai trebui să fie atât de excepțională, ci mai degrabă ceva regulat. Astfel, subiecții autorizați în Europa, persoanele individuale cu care îndeplinesc cerințele de control, precum și organizațiile acreditate, să poată sponsoriza oameni eligibili pentru protecție umanitară. Președintele, nu avem timp, vă rog să încheiați, pentru că mai avem câteva întrebări. Încă 45 de secunde și închei. Apoi, oamenii vulnerabili uh, trebuie să poată intra intra și să fie protejați. Vulnerabilitatea este elementul esențial în acest proces. Din ce am văzut și din ce am auzit despre propunerea acestei comisii, cred că ar fi bine să armonizăm și să extindem experiența acestor coridoare umanitare. Noi salutăm această propunere, dar haideți să fim realiști și să ne asigurăm că nu slăbește posibilitatea ca statele membre să intre în acest proiect. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că m-am lungit atât. Mulțumesc foarte mult. Ne apropiem de finalul prevăzut pentru această audiere și uh, sigur uh, că după aceea uh, am putea continua în engleză, dar nu cred că trebuie să exagerăm mulțumim interpreților. Au anunțat că își vor uh, închide microfoanele la ora 8. 18.30. Mai dispunem însă de timpul necesar pentru a adresa întrebări. Am văzut-o pe doamna Spinelli, sigur că și alți colegi pot interveni dacă doresc. Da, Spinelli, da, vreau să mulțumesc în primul rând uh, mai ales domnului doctor de Folder pentru experimentul cel al coridoarelor umanitare și o observație am de făcut în legătură cu costurile operațiunii despre care a vorbit uh, Eger. Eu mă întreb dacă nu cumva e necesar uh, din ce în ce mai mult să evaluăm costurile politicii de deschidere, de acordare de vize, să le, să le uh, comparăm cu eventualele costuri de, uh, da, suportate dacă nu se deschide aceste coridoare umanitare, dacă nu există o politică de azil. Costurile, în ultimul caz, sunt mult mai mari nu se respectă, în primul rând, uh, legislația primară și secundară, după cum a spus doamna Moreno Lax, că apoi continuarea traficului ilegal, pentru că acolo unde lipsesc căile legale, întotdeauna uh, intervine ilegalitatea. Și apoi, Uniunea Europeană nu are o perspectivă pe termen lung ci uh, doar pe termen scurt. Și din punct de vedere demografic, Europa e în declin pe termen lung și trebuie să deschidă din ce în ce mai multe coridoare umanitare și căi legale. Formare seriamente. Și are nevoie să reformeze din temelii sistemul de la Dublin astfel încât să se respecte tratatul uh, fondator al Uniunii Europene, mai ales uh, articolul 80, cooperarea, solidaritatea. Mulțumesc! Spinelli, Herr Becker, Sie haben das Domnule Becker, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă doresc să mulțumesc pentru uh, deschiderea unui spectru foarte vast de analiza acestei probleme de la costuri până la aspectele legislative și aș dori să fac doar două observații. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar ele sunt elemente ale analizei pe care eu, în calitate de uh, om politic, uh, o fac. Există o strategie a Consiliului care se discută acum și care se află într-o uh, evoluție uh, pentru contracararea traficanților, de creare a unor centre de primire în afara teritoriului uh, european, exact în acele puncte de unde pleacă uh, traficanții de persoane. Sigur că urmează să se negocieze cu acele state din afara Uniunii, iar această cale ar duce până la urmă uh, la uh, uh, clarificarea dreptului la azil înainte de pătrunderea pe teritoriul lui european. Altfel, toate celelalte aspecte devin din ce în ce mai complicate și mai dificile cu cât urmăresc uh, cu mai mare atenție expunerile dumneavoastră, dar să vedem cum se va putea dezvolta proiectul de care vorbeam. După aceea, afirmațiile domnului de Jäger a menționat câteva puncte în legătură cu care uh, trebuie să spun că ar trebui să uh, răspundem la ele într-o demers legislativ. Trebuie să vedem când uh, uh, și în ce măsură putem rezolva dificultățile pe care le-ați menționat. Sigur că uh, trebuie să ne punem aceste întrebări legate de prezentarea dumneavoastră. În rest, cred că nu se schimbă nimic um, în legătură cu dorința de a urmări acest obiectiv pentru a aduce mai multă ordine în acest sistem. Pentru că cei care uh, merită să fie protejați nu pot să fie tratați strict numai conform Convenției de la Geneva. Pentru că uh, dumneavoastră uh, ați adus din acest punct de vedere noi clarificări și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamna Valero. Aveți cuvântul și după aceea <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, aș fi doresc să adresez această întrebare ca și Barbara Spinelli. Eh, domnul jager a spus că eh, costă mult mai mult eh, și efortul este mai mare să soliciți o viză când te afli în afara uh, teritoriului. Dar uh, sigur că uh, asta poate să însemne o supra-solicitare a ambasadelor noastre și a consulatelor. Dar dacă mă gândesc și la ceea ce a spus domnul Becker, centrele de primire care se vor afla în afara Uniunii Europene, dacă verificarea cererilor de azil va fi făcută acolo, Asta um, s-ar putea să majoreze costurile. Cum putem efectua o verificare juridică când această solicitare se face în afara Uniunii Europene? Aceste costuri mari au fost deci menționate. Cum se poate găsi o soluție care să poată fi apărat din punct de vedere juridic. Pentru că, indiferent cum procedăm, de fapt, costurile sunt din ce în ce mai mari. Cum am putea uh, găsi un temei juridic uh, pentru aceste vize uh, umanitare? Elite rog. Și după aceea să ajungem și la concluzii. Iar răspunsurile poate că uh, uh, le vom primi numai în engleză. O breve perché. E scurt. Eu profit că încă mai avem interpreți și spun că le susțin uh, greva, mulțumesc comunității Sante egidiu, dar și bisericilor evanghelice, de exemplu cea valdeză, pentru că au dat un semnal clar uh, Uh, au arătat ce ar putea face instituțiile europene și guvernele naționale dacă ar avea și voința politică să o facă. Cum spuneam, uh, adineauri e unica metodă eficientă de a combate traficanții de ființe umane și de a evita tragedia de zi cu zi de pe Marea Mediterană. Să avem căi legale și sigure, alternative pentru accesul la Uniunea Europeană, fără de care uh, trebuie să considerăm că, de fapt, dreptul de azil în Uniunea Europeană nu mai poate fi solicitat. Pentru că persoanele ajung pe coastele europene deja moarte. Deci e foarte bine că ați dat acest exemplu și ați încercat să-l exportați și în alte țări, dar e necesar ca și Parlamentul nostru să-și continue lupta. Mulțumesc din nou lui Juan Fernando. E vorba de vize umanitare, coridoare umanitare planuri uh, potrivite provocării cu care ne confruntăm. Din păcate, văd că Consiliul European a pierdut o ocazie istorică, da, acum doar două săptămâni, și nu a, a, a adoptat reforma de la Dublin, pe care Parlamentul nostru a votat-o cu o majoritate istorică de două treimi, ca să se vadă solidaritatea europeană și să existe căi legale de acces, care nici măcar nu sunt uh, menționate, pentru că concluziile Consiliului sunt obsedate doar de securitate. Se vorbește chiar de platforme regionale de debarcare care au așa un gust neocolonialist, pentru că deja statele din Uniunea Africană au spus că nu își doresc așa ceva. Deci atunci Uniunea să-și asume propria răspundere. Uh, că avem exemple pozitive. Mulțumesc! Te la ringrazio anche de la Vrevit. Da, mulțumesc și pentru că ai fost succintă. Deci o dezbatere despre solidaritate, spune președintele, că lipsește adesea solidaritatea europeană, din păcate. Suntem solidari și cu interpreții, cu meseria lor, cu munca lor și cu revendicările lor. Se bucură de întreaga noastră susținere. Acum în limba engleză. Am avut o rundă de întrebări, poate și o rundă de răspunsuri scurte. Poate invitații consideră că li s-au adresat întrebări uh, și atunci vă rog în aceeași ordine ca în prima rundă intervențiilor. Vă rog. Fan Very difficult to respond to points as they are coming along during a presentation. I would just like to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, vreau să mă refer și la intervențiile domnului Dieger și domnului Folder, uh, pentru că uh, uh, unele din îngrijorările pe care le-au formulat le partajez și sigur că doresc să uh, mă refer și la intervenția domnului Becker, care uh, și-a exprimat uh, îngrijorările. Ținem seama de această problemă. Dar eu cred că putem să ascultăm acum pe expert. Doamna Fernandez, aș dori să mă refer la costurile legate de opțiunile politice beneficiile uh, au fost descrise în funcție de uh, opțiunea uh, care urmează să fie implementată. În analiza noastră am avut diverse aspecte în vedere la resursele umane, dar am ținut seama și de evaluările legate de procesarea acordării vizelor, experiența consulatelor europene. De asemenea, am gândit ce uh, urmează să se facă uh, în ce privește relocarea, există din acest punct de vedere o experiență la nivelul Națiunilor Unite și altul comisariat pentru drepturile omului. Doamna uh, Lax, am făcut câteva observații în legătură cu ceea ce a făcut domnul Diege. This is actually a legal question